All Right. Uh, good afternoon, ladies and gentlemen. Um, it is, of course, a Monday afternoon, and I know people are travelling. Bună ziua, domnilor și domnilor. E uh, deja luni după amiaza. Știu că lumea încă călătorește, vremea e cum e, dar dacă nu începem acum, nu vom termina lucrările. Mulțumesc celor uh, care sunt deja aici. Sunt uh, cei care în mod tradițional sunt prezenți Uh, Vreau să vă anunț că această reuniune este transmisă pe internet, așa că să fiți conștient de acest lucru. Există probabil și eurodeputați care se uită la noi din birou. Și acum, uh, ordinea de zi. Sunt obiecții? Nu. Punctul 2. Considerăm că procesul verbal se adoptă dacă nu există obiecții până la finele reuniunii. La 3 a fost uh, distribuită lista de corespondență și dacă vă interesează vreun subiect, puteți să vă adresați secretariatului, după cum uh, am mai uh, spus. Și da, această reuniune e transmisă live prin internet. Și acum ajungem la acea parte importantă uh, a reuniunii noastre și anume expunerea lui Richard Bruton ministrul irlandez al ocupării forței de muncă, întreprinderilor și inovării. Discutam cu domnul ministru. Noi uh, avem o relație uh, deja îndelungată din punct de vedere profesional în agricultură. Îi urăm astăzi bun venit în calitate de ministru al ocupării forței de muncă. E un subiect important pentru că oamenii văd în comerț o oportunitate de a genera ocupare și așa că e Uh, o ocazie potrivită că sunteți aici. Știu că uh, acum se organizează summitul G8, că a fost o perioadă ocupa, uh, destul de aglomerată. Ne îngrijorează totuși câteva lucruri, cum ar fi Omnibus 1 și 2, microfinanțarea pentru, și asistența financiară pentru Georgia, preferințele pentru Birmania, reciprocitatea, instrumentul de acces la licitațiile publice, sunt dosare pe care nu am înregistrat progresul scontat și poate că aveți câte ceva de spus. Oricum, noi uh, abia așteptăm să vă ascultăm. În ceea ce privește mm, acordurile comerciale, am lansat negocieri importante cu SUA, de exemplu, și în continuare uh, ne axăm pe negocierile cu Canada și pe parteneriatul estic și supervizăm negocierile cu Thailanda, Japonia și Maroc. Sper că în viitoarea uh, dezbatere, că în această oră să avem uh, uh, o discuție exhaustivă și să putem să ne lansăm într-un schimb de păreri care să ne fie util în viitor. Domnule ministru, încă o dată Bun venit, mulțumim pentru prezență, vă dau cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule vicepreședinte. Este într-adevăr o onoare să revin uh, între dumneavoastră și să vă spun cum am progresat. Noi, din partea Parlamentului, am primit un sprijin extraordinar în finalizarea anumitor dosare. După cum v-am spus, și după cum bine a subliniat domnul vicepreședinte, de la bun început am uh, încercat să ne axăm pe importanța locurilor de muncă și a ocupării. Acest lucru e important doar din punct de vedere comercial, ci și la alte consilii unde am încercat să promovăm în sectoare precum microfinanțarea pentru IMM-uri și finalizarea pieței unice. În mod specific, în acest sector comercial, uh, există o idee foarte importantă. Există un câștig reciproc uh, în relațiile comerciale și există oportunități de creștere pentru toate părțile implicate. Și uh, pe coridorul transatlantic cu atât mai mari sunt oportunitățile. E vorba de UE și SUA. Acolo avem cel mai mare coridor comercial, unul care, uh, din păcate, se confruntă cu obstacole și mm, dar care în același timp prezintă foarte multe oportunități, cum ar fi barierele non-tarifare și crearea de reguli de recunoaștere reciprocă a normelor, fapt care ar reduce costul comerțului și ar oferi oportunități pe termen lung pentru toți cei implicați. Au fost făcute mai multe estimări cu privire la un beneficiu adus de un acord între UE și SUA. Cred că un institut german spunea că e vorba de 400 de mii de locuri de muncă în Uniunea Europeană doar. Și astăzi, analizând uh, uh, datele, vedem că, de fapt, estimările sunt și mai mari. Cam 2 milioane de locuri de muncă se previzionează a fi obținute în urma semnării unui acord. Sigur că totul depinde de conținutul acordului dar am fost foarte încântat să lucrez cu Parlamentul pe acest subiect și să profităm de această portiță, de această inițiativă au avut loc uh, discuții informale în aprilie cu Mike Froman de la, din partea Statelor Unite și am purtat și noi, desigur, uh, discuții interne și profesorul Moreira a fost uh, acolo Iată, un prilej extraordinar de a implica pe toți, de a aduce la masa negocierilor, dar într-un cadru informal. A fost o șansă de a discuta potențialul pe care îl comportă acest acord și o cale de abordare. Se lucrează foarte mult acum pe obținerea unui mandat și vreau să mulțumesc celor de la Consiliu, de la Comisie, să mulțumesc reprezentanților noștri care lucrează în diferitele grupuri am fost încântat că vineri seara, chiar târziu, am reușit totuși să obținem un acord pentru un mandat de negociere ca să deschidem negocierile acelea între SUA și Uniunea Europeană. Deci avem așadar un mandat începând cu vineri seara. Grupul de lucru la nivel înalt a fost cel care a fost direct implicat și toată lumea Uh, a colucrat la acest, uh, acest succes. Știu că și la această comisie sprijinul față de această inițiativă cu privire la barele non-tarifare a fost foarte mare și sper că acest mandat vă va satisface. Pentru că s-a ținut cont de doleanțele și îngrijorările exprimate în Parlamentul European, cu atât mai mult în această comisie parlamentară. Cu privire la celelalte subiecte din cadrul relațiilor comerciale, avem un acord comprehensiv comercial cu Canada, negocierile continuă. Știu că s-a investit uh, efort de ambele părți. Lucrurile nu au fost într-adevăr foarte directe și în continuare Mai avem câțiva pași de parcurs până la finalizare. Dar și aceasta este iarăși o oportunitate. Un alt subiect uh, care uh, a fost unul îmbucurător a fost faptul că am deschis negocierile cu Thailanda și uh, cu Vietnamul. Aceste regiuni din Asia sunt regiuni uh, cu mare potențial de creștere. Poate că lumea deja s-a săturat să asculte această mantră care spune că 90% din creșterea economică va veni din afara Uniunii Europene în anii ce vor urma. Tot în timpul președinției irlandeze am început negocierile în ceea ce privește acordul de liber, de liber schimb uh, cu Japonia. Negocierile au început în aprilie. A doua rundă va avea loc la Tokyo în câteva săptămâni. De asemenea, Comisia a făcut o recomandare către Consiliu în ceea ce privește mandatul de negociere pentru un acord de investiție cu China. Tot vineri a fost dezbătut și acest subiect. Sprijinul la Consiliu a fost mare și vom putea um, progresa și pe acest uh, dosar în viitorul apropiat. Relațiile comerciale cu China, după cum vă puteți da seama, sunt complexe. Protecția comercială reprezintă un subiect foarte controversat. E o mare provocare dar dezvoltarea relațiilor cu China rămâne în continuare o prioritate. Și e o prioritate care trebuie să-i dăm curs încet și cu discernământ. Există, sigur, uh, diferite abordări propuse de statele membre în acest sens. Uniunea Europeană dorește un acord de liber schimb și cu Peru și Columbia. În ceea ce privește negocierile cu Peru, acestea au început în martie și uh, cu Columbia negocierile vor începe cândva în decursul acestui an. Din nou, iarăși, oportunități în ceea ce privește produsele industriale, pescărești, uh, uh, agricole, accesul la servicii de licitație publică, reducerea barierelor tarifare și de o disciplină comună în ceea ce privește dreptul de proprietate intelectuală, transparență și concurență. Negocierile comerciale cu Moldova au fost finalizate săptămâna trecută, precum și cu, uh, iar cu Georgia și cu Armenia există un progres promițător. Negocierile cu Maroc au început și ele, uh, un fapt simbolic pentru noua dinamică ce există cu vecinii de la sud. OMC-ul va avea conferința ministerială mai târziu în acest an și subiectele principale vor fi facilitarea comerțului și un pachet de măsuri care să vină în ajutorarea țărilor cel mai puțin dezvoltate. Această conferință va fi o piatră de temelie pentru o rezoluție a rundei de la Doha, iar uh, noi în continuare ne vom pregăti pentru a ne prezenta cu poziție acolo. Deja se știe că Există progres. Sperăm că numirea unui nou director la OMC va oferi iarăși uh, un stimul. În timpul președinției noastre am încercat să obținem un mandat de negociere în ceea ce privește uh, comerțul de servicii la Geneva. Lucrăm în continuare și mă bucur că Uniunea Europeană are un rol proactiv în structurarea noului acord. Cu privire la numirea directorului de la OMC, Roberto Acevedo a fost uh, selecționat, știți prea bine, au avut loc mai multe runde uh, în care s-au analizat candidaturile. Președinția irlandeză a uh, fost, a fost intermediarul uh, care a participat la aceste negocieri. Cu privire la dosarele legislative, s-a referit deja vicepreședintele Robert Sturdy la acestea. Am progresat mult și pe dosarele legislative. Avem propunerile Omnibus 1 și 2. E vorba de alinierea procedurilor decizionale și lisabonizarea acestora. Am discutat cu profesorul Moreira și am realizat că Toată lumea e îngrijorată de progresul acestor dosare, toată lumea își dorește progres și mă bucură faptul că între Parlament și Consiliu s-a ajuns la un acord la începutul acestei luni. Sunt două dosare foarte importante, uh, cu siguranță apreciez ceea ce au făcut și celelalte președinții, asigurându-vă că, de fapt, toate instituțiile implicate au uh, pus osul și au obținut împreună acest succes. Mă bucur faptul că și dumneavoastră ați putut uh, participa. De asemenea, sunt încântat să fi putut lucra cu dumneavoastră și în ceea ce privește reglementarea accesului la piață. În martie s-a votat, uh, iar în mai totul a căpătat contur la Parlament și la Consiliu. Se stabilește o dată la care acordurile de parteneriat trebuie să fie gata semnate pentru ca țările în continuare să se bucure de acces la piață. S-a discutat despre o posibilă dată, poziția între Parlament și Consiliu era diferită, dar acum totul va intra în vigoare pe 1 octombrie 2014 și aș vrea pe această cale să le mulțumesc tuturor celor care au fost implicați și care au contribuit la atingerea unui acord. Știu că, de regulă, aceste acorduri sunt uh, un compromis, un acord nu este unul perfect pentru cei care au participat, dar important este că s-a găsit o atitudine constructivă, lucru pe care îl salut. Am avut mai multe grupuri de lucru pe alte dosare legislative, e vorba de uh, regulamentul pentru răspunderea financiară, suntem uh, destul de departe cu lucrările și Consiliul cu siguranță va putea formula o poziție comună pe timpul președinției lituaniene. În ceea ce privește răspunderea financiară, e nevoie de un acord și aici cu privire la pachetul de modernizare a protecției în domeniul comercial și achizițiile publice. Iată, toate aceste lucruri sunt dosare în derulare. Domnule președinte, parcă și dumneavoastră menționați acest uh, subiect. Grupul de lucru a analizat acel instrument de protecție în domeniul comercial și da, există uh, un document în uh, uh, analiză acum. Sperăm să uh, primiți textul în ceea ce urmează din partea comisiei. Oricum, noi suntem implicați în acest uh, domeniu foarte tare. Luna aceasta, Parlamentul a fost de acord cu uh, reincluderea Myanmar-Birmania la schema tarifelor generalizate preferențiale. E o măsură semnificativă din punct de vedere politic și reafirmă angajamentul Uniunii Europene în regiune. Am ajuns la finalul intervenției mele și vreau ca acum să vă mulțumesc pentru atenție, în speranța că am acoperit toate subiectele necesare. Mulțumesc pentru faptul că mi-ați acordat posibilitatea de a discuta despre aceste lucruri în fața dumneavoastră. În ceea ce mă privește pe mine, această perioadă a fost una extrem de fructoasă. În anii 90 am fost uh, președinte al unui consiliu industrial și nu am avut la vremea respectivă aceeași interacțiune cu Parlamentul. Am o experiență de 30 de ani și ca parlamentar și mă bucură foarte mult să constat acum că există o atitudine mult mai deschisă și uh, că angajamentul este mult mai transparent. Sigur că activitatea aceasta este mult mai complexă ca în trecut, dar șansele ca rezultatele să fie mai echilibrate în ziua de azi sunt mult mai mari, mulțumită metodei de lucru. Așa că vă mulțumesc dumneavoastră, îi mulțumesc domnului profesor Moreira, întregii comisii parlamentare pentru sprijinul manifestat, sprijin de care ne-am bucurat din plin pe parcursul președinției irlandeze. Cum se spune, Uh, timpul s-a scurs uh, foarte repede și de obicei timpul trece mm, ca și când nici nu ai fost acolo, nu știu în ce măsură am lăsat urme, dar oricum mă bucură faptul că am putut să particip uh, la președinția irlandeză. Știți că situația a fost dificilă pentru Irlanda, mai ales datorită presiunilor fiscale care există, dar dorința noastră a fost să ne aducem contribuția la proiectul european și vreau ca pe această cale să mulțumesc tuturor celor din echipa mea. Mulțumim, domnule ministru! După cum spuneam la început, președinția irlandeză a fost foarte angajată și, într-adevăr, a contribuit la, niște, la finalizarea unor dosare foarte sensibile. Am și eu experiență îndelungată parlamentară după cum au și alți colegi, dar poate nu atât de mult, poate Bernd mă întrece, dar am constatat că țările mai mici care se află la cârma Uniunii Europene realizează mult mai multe, obțin mult mai multe rezultate, mai ales pentru că aceste țări de obicei sunt obișnuite să negocieze, iar țările mari au o poziție dominantă de care se bucură. Da, de unde venim noi, negocierea și mica înțelegere sunt la ordinea zilei, așa este, într-adevăr. Oricum, uh, acestea fiind spuse, reia președintele, deschid dezbaterea. Daniel Caspari, coordonatorul PP. Presentation. Um, ich möchte mich... Ah. Mulțumesc, domnule ministru. Mulțumesc foarte mult pentru prezentare. Aș vrea încă o dată să vă mulțumesc pentru tot ceea ce ați făcut în timpul președinției irlandeze, nu doar în sectorul comercial, ci în multe altele. Ați înregistrat uh, succese remarcabile. Dragă Robert, nu cred că e vorba doar de dimensiunea, de mărimea unui stat, ci și de buna funcționare a guvernului. Iar în ultimele șase luni, Irlanda a dovedit că, în ceea ce privește subiectele europene, este foarte bine pregătită. Ați abordat mai multe subiecte. Eu vreau să ilustrez două subiecte și aș vrea să le aprofundăm împreună cu dumneavoastră. În această seară are loc uh, summitul G8 și să, se va discuta despre acordul dintre UE și SUA. Încă o dată vă felicit pentru tot ceea ce s-a făcut pe acest dosar, dar m-ar interesa o evaluare a dumneavoastră a situației. Credeți că noi, europenii, la negocieri, vom reuși cu adevărat să facem uh, presiuni și că avem șanse să finalizăm aceste negocieri cât mai repede cu putință? Tare aș vrea să finalizăm totul până la finele lui 2014, nu știu cât este de realist, dar uh, e clar că dacă nu uh, realizăm totul până în 2014, uh, se va prelungi întregul proces până în 2016, poate chiar mai târziu. Se va ajunge ca și în cazul statelor din Golf, o negociere de 30 de ani. Așa că mă interesează opinia dumneavoastră. Avem șansa de a ajunge la un acord uh, rapid? Pentru că avem toate doc documentele uh, gata pregătite și cred că dacă apăsăm accelerația, vom reuși. La urma urmei, dacă nu ar fi existat voința necesară, nici nu ne-am fi lansat în aceste negocieri. Dumneavoastră ați menționat de asemenea și un al doilea subiect, China, și am urmărit cu mare interes faptul că Comisia vrea să discute despre un acord de protecție a investițiilor în China. E un bucurător acest fapt, pentru că există foarte multe întreprinderi europene care își investesc banii în China, iar uh, uh, China oferă multe posibilități de investiție, la fel și chinezii la rândul lor investesc în Europa, dar mie mi se pare că europenii sunt defavorizați în China la ora actuală din punct de vedere antreprenorial. În ceea ce privește Uh, discuție în domeniul energetic, din domeniul solar. Mm, a existat uh, proceduri antidumping, mai ales uh, în ceea ce privește taxele vamale. Vrem sau nu astfel de măsuri? Acum că avem măsurile antidumping, impresia este că China ar fi dispusă să negocieze acest subiect. Mai puțin mă interesează pe mine celulele solare, mă interesează faptul că și acest subiect este un alt exemplu al faptului că economia Chinei, care este una planificată de stat, este una care duce la erori uh, în dezvoltare. Și mă interesează dacă acum chinezii fac uh, intenționat să aibă un monopol în acest domeniu sau dacă este doar un accident al unei economii dirijate de stat. Ideea este că oricum trebuie să discutăm cu China despre acest subiect pentru că există multe alte situații de acest gen, acesta nu va fi nici primul, nici ultimul, Așa că mă interesează ce se întâmplă cu măsurile anti-dumping care sunt în uh, derulare de câteva zile. Vrem să transmitem un semnal Chinei că ne interesează un parteneriat, nu un război comercial. Dar dumneavoastră întrezăriți uh, uh, un interes de partea Chinei pentru a discuta despre acest subiect, mai ales că e vorba de fragmentarea uh, comercială din cauza economiei uh, planificate. Mulțumesc! Thank you, Daniel. Mulțumesc, Daniel. Acum din partea socialiștilor. Bernd. Mulțumesc, domnule președinte. Există trei aspecte pe care vreau să le menționez în intervenția mea de fapt, am trei întrebări către dumneavoastră. Dumneavoastră ați menționat, într-adevăr, că au fost lansate o serie de uh, negocieri. De la Vietnam până în SUA, până la Maroc și așa mai departe, în toate domeniile. Sunt, de fapt, 15 runde de negocieri care sunt fie în derulare, fie uh, vor uh, începe în curând. Uh, cum estimați dumneavoastră capacitatea Comisiei de a putea conduce cu decență toate aceste negocieri? Pentru că vedem exact care este structura uh, de personal la Comisie. De fapt, a rămas aceeași uh, ca înainte de Lisabona, chit că, din punct de vedere Um, administrativ lucrurile s-au schimbat. Din punct de vedere administrativ, sigur, comisia e tot timpul criticată, dar se pune problema în felul următor. E comisia în măsură să facă față acestui număr mare de dosare uh, de negociat? Sau nu cumva este în dezavantajul nostru al tuturor să lăsăm asta în cârca comisiei acum? În ceea ce privește acum încadrarea în timp cu SUA și cu acordul uh, Uh, dintre SUA și UE. Nu știu dacă putem într-adevăr să fim atât de optimiști la ora actuală, să fixăm un termen de un an, un an și jumătate. Haideți să privim către Canada. Cu Canada negociem de mai bine de patru ani, fără a finaliza lucrurile. De fapt, nici nu se întrezărește o finalizare a negocierilor, așa că mă întreb, într-o situație la fel de complexă, e realist să tindem către o asemenea încadrare în timp? e ambițios. Dar dacă vrem să rămânem ambițioși în continuare, atunci trebuie să ne concentrăm pe anumite subiecte, cum ar fi tarifele, standardele, accesul uh, la piață în ceea ce privește contractele publice și altele. Și al treilea sector, domnule ministru, în mandatul cu SUA e cuprinsă și posibilitatea de a Um, soluționa litigiile uh, în domeniul investițiilor. Mă întreb de ce e nevoie de un asemenea instrument, pentru că și în Uniunea Europeană, dar și în uh, Statele Unite există un uh, sistem legislativ bine dezvoltat și nu știu în ce măsură uh, firmele de investiție sunt protejate mai bine de alte uh, state sau în alte state uh, membre. Uh, și ce părere aveți despre poziția guvernului Australiei, unde nu există niciun fel de investment state uh, dispute settlement. Deci e vorba de soluționarea litigilor. Să comparăm puțin aceste sisteme. Mulțumesc. Thank you. Um... Mulțumesc. Nicolas Rinaldi, dorești să adresezi uh, o întrebare? Nu? Atunci, Francisca Keller. Nu arăți ca Ianic Jadot, dar în mod clar îl locuiești, nu din partea verzilor. Da. Cred că poți să-i calc pe urme lui Ianic, nicio problemă. Mulțumesc foarte mult, domnule ministru, pentru prezența dumneavoastră <clears throat> și pentru expunerea și pe care ați făcut-o. um, Aș dori să încep cu negocierile cu SUA, pentru că ele sunt foarte importante în acest moment și se vorbește mult despre ele. Um, s-a vorbit mult și despre decizia întârziată în ceea ce privește mandatul. Credeți că astăzi statele membre sunt mai divizate sau mai um, unite în acest proces TTIP comparativ cu lansarea, momentul lansării în ianuarie? Sunteți de acord că Parlamentul și opinia publică au dreptul să știe ce s-a întâmplat cu adevărat în aceste luni sau ce se întâmplă cu adevărat în aceste luni de discuții privind mandatul și că aceste lucruri ar trebui să figureze într-un uh, document public. Apoi, în ce privește acordul uh, privind comerțul cu serviciile, TISA. Aici Consiliul a avut nevoie de una sau două sesiuni pentru a um, aproba mandatul și uh, proiectul de mandat nu a fost foarte mult schimbat uh, așa cum era el inițial propus de comisie. Uh, până la urmă, aceste negocieri vor avea probabil un impact și mai mare și atunci sunteți de acord că unele state membre nu s-au implicat suficient în acest uh, proces de negociere a mandatului TISA? Sau considerați că discuțiile ar fi fost mai animate dacă ar fi uh, survenit după discuțiile, după negocierile privind TTIP. Acum, acordul cu China. Considerați că statele membre și-au uh, schimbat cumva starea de spirit în ceea ce privește apărarea intereselor noastre comerciale? Uh, pentru că am senzația că statele membre sunt uh, din ce în ce mai divizate în ceea ce privește beneficiile și riscurile pe care le au în acest proces. Iată, domnule ministru, întrebările mele. Vă mulțumesc. Mulțumesc, Francisca. Paul, dorești să adresezi tu întrebarea? Da? Mulțumesc. Voi face eu uh, onorul. Mulțumesc, domnule ministru, pentru prezentarea sa. Vreau să mă concentrez și eu pe TTIP, pentru că este dificil pentru noi să avem o discuție aici, pentru că în momentul în care uh, mandatul a fost, uh, pentru că uh, mandatul nu este încă decis și trebuie să ne bazăm pe niște documente intermediare. Parlamentul a cerut printr-o rezoluție acum câteva luni să fie implicat în acest proces, a cerut uh, transparență totală și acest lucru nu văd cum se poate realiza dacă Parlamentul nu are acces complet la documente. Din câte înțeleg, mandatul la care s-a ajuns este unul foarte larg, mandatul acordat Comisiei, ceea ce din punctul meu de vedere reprezintă pericolul de a cădea de acord uh, asupra unei uh, diluări a standardelor din punct de vedere al drepturilor uh, lucrătorilor și o convergență cumva înspre, mm, înspre partea inferioară și nu cea superioară, nu înspre ceea ce putem obține. Sunt de acord că și în Statele Unite și în UE, uh, cum a spus și dumneavoastră, sistemele legislative sunt deja bine dezvoltate și există deja mecanisme de, care, care funcționează bine în ceea ce privește investițiile, atât în SUA cât și în UE. Probabil că acestea vor fi progresele principale care se vor registra la nivelul comerțului internațional. Însă, mă întreb dacă marile companii nu vor utiliza aceste aspecte pentru a pune sub semnul întrebării uh, standardele legate de sănătate, ocupare, etc., care există deja și mă gândesc la un uh, uh caz uh, Um, care implică Australia și alte state membre ale OMC și care au propus uh, introducerea unor uh, uh, pachete de țigări fără um, niciun fel de indicații de marcă. De asemenea, mă gândesc și la um, cazul uh, introdus împotriva Canadei în ceea ce privește tehnica de fracturare și, uh, hidraulică și cred că trebuie să mm, fim foarte atenți la drepturile care sunt acordate cetățenilor comparativ cu drepturile uh, atribuite companiilor. În al doilea rând, multe persoane sunt foarte interesate de accesul la uh, organismele modificate genetic, dar și la folosirea hormonilor pentru uh, creșterea și prezența lor în carnea de vită și carnea de porc și este foarte clar că pentru industrie aici avem de-a face cu un interes ofensiv foarte mare, iar în proiectul demandat, așa cum l-am văzut noi cel puțin, nu se, folosesc, uh, nu se folosește termenul de principii de precauție. Și considerați că există un risc aici ca, există riscul ca aceste principii să dispară cumva în cursul negocierilor, tocmai pentru a obține în schimb accesul la achiziții publice? În general, în, în aceste negocieri există de asemenea și riscul legat de legislația privind uh, protecția datelor, protecția confidențialității. Și cum credeți că putem să avem uh, um, discuții și negocieri pe drepturile de proprietate intelectuală când se întâmplă toate aceste încălcări? Și regulamentul privind accesul la piață nu poate fi considerat un adevărat succes și știu că în acest weekend mai multe țări uh, și-au exprimat nemulțumirea față de modul în care a fost uh, formulat acest regulament, uh, uh s-au atât nemulțumite de, nemulțumite de amenințele pe care le implică acest regulament și din punctul de vedere al uh, acordurilor de parteneriat. Mulțumesc, Paul. Voi închide aici lista coordonatorilor și în calitate de coordonator din partea ECR mă voi întoarce la întrebarea lui Daniel mulți dintre noi susțin foarte mult TTIP-ul. Și v-aș întreba, domnule ministru, dacă puteți să ne dați mai multe detalii despre discuțiile despre care a vorbit și Daniel. Discuțiile care au avut loc vineri despre TTIP. Nu vrem aspecte confidențiale, îmi cer scuze, dar care este părerea dumneavoastră? Mulțumesc foarte mult pentru toate aceste întrebări. știți că sunt uh, foarte multe lucruri care se întâmplă în cadrul acestor negocieri și sunt de acord că mandatul trebuie să fie publicat, dar el trebuie de asemenea să fie protejat. Uh, el reprezintă niște instrucțiuni uh, pentru echipele de negociere acesta este de altfel motivul pentru care există confidențialitatea acestui uh, mandat. Deși știu că foarte multe discuții au ajuns deja în uh, domeniul public. Înțeleg că Parlamentul este interesat de foarte multe aspecte, cum este sectorul audiovizualului uh, și aici cred că s-a ajuns la un compromis foarte bun și cred că statele membre au fost mulțumite de rezultat. Daniel a întrebat cât putem fi de rapizi și de ambițioși. Cred că diferența față de alt acord față de alte acorduri este că grupurile de lucru au, lucrat, au ajuns la niște progrese foarte mari chiar înainte de a lansa negocierile. Și uh, americanii uh, pun foarte multe presiuni pentru ca aceste negocieri să se finalizeze cât mai repede. Și suntem siguri că lucrurile vor avansa la cea mai mare viteză. Și cred că termenul de luna iulie pentru demarare este încă unul foarte plauzibil. Și ambiția este foarte mare, obiectivele sunt foarte ambițioase din ambele părți. Ca și SUA, Uniunea Europeană dorește să se bucure de oportunități pentru a sprijini creșterea. Asta fără a solicita niște bugete foarte mari din partea instituțiilor publice. Cum spuneam mai devreme, și potențialul în termen de ocupare merge de la 400.000 și până la 2 milioane de locuri de muncă ca impact asupra economiei europene. Este un obiectiv uh, pentru care interesul este împărtășit. Acum, relațiile cu China. Cred că contribuțiile dumneavoastră au rezumat complexitatea acestui subiect. O țară imensă care crește foarte rapid și care s-a dezvoltat într-un mod diferit față de regulile, protocoalele și mecanismele de finanțare pe care le cunoaștem noi și cu care suntem obișnuiți. Și este clar că dezvol- pentru dezvoltarea unui parteneriat pe termen lung uh, sunt și suișuri și coborâșuri uh, pe care trebuie să le acceptăm. Și asta ați spus și dumneavoastră. Există clar opinii diferite și în cadrul Consiliului între statele membre, pentru că unele văd oportunitățile pe termen lung, iar altele consideră că trebuie să rămânem foarte stricți în ceea ce privește uh, regulile de acces pentru a construi aceste relații pe termen lung. Oricum, Cred că există o viziune comună asupra necesității unui parteneriat pe termen lung. Clar, cu respectul regulilor și uh, cu, impl cu implementarea măsurilor uh, anti-dumping. Dar probabil că diferențele de opinie sunt mai degrabă de ordin tactic și nu o să merg mai departe aici. Bent a vorbit despre capacitatea Comisiei și a echipelor sale pentru a negocia aceste acorduri multiple. Este clar că ritmul este unul diferit, unele acorduri avansează foarte rapid, altele mai puțin rapid și cred că în contextul acordului cu SUA, nu numai că ritmul este unul foarte susținut, dar s-au obținut deja progrese foarte mari și cred că este absolut plauzibil să avem un calendar ambițios. Nu am simțit niciun fel de constrângeri, deși recunosc, bineînțeles, că agenda este una foarte solicitantă atunci când sunt atâtea negocieri, atâtea fronturi. Din experiența mea știu că resursele pot fi o constrângere, dar uh, cred că trebuie să ne. Nu cred că trebuie să ne concentrăm uh, pe mai puține uh, zone de, de negociere. Cred că acest lucru este recunoscut în general ca o dinamică, ca fiind ceva care are o evoluție organică și nu ca un dezavantaj. Chiar dacă e vorba de politici publice diferite și variate, măcar uh, știm cum vrem să mm, continuăm, cum vrem să mergem mai departe. Și nu mai trebuie să mai redimensionăm, de exemplu, uh, ce vrem să se întâmple în politica de mediu în Statele Unite și în Uniunea Europeană. Deci măcar știm care sunt liniile directoare. Oricum, acest lucru nu va interfera cu pozițiile pe care le adoptă Uniunea Europeană față de propriile sale politici publice, adică nu vrem în niciun fel să compromitem standardele europene privind ocuparea sau uh, sănătatea. Și Sigur că există posibilitatea eliminării acelor uh, bariere netarifare, cum le numesc economiștii, fără niciun fel de diluare a standardelor pe care dorim să le protejăm, acel achi, acele norme pe care le avem, uh, pe care le-am obținut în Uniunea Europeană în domenii foarte importante. Și nimeni nu se retrage dintr-o negociere pentru că are standarde diferite în politicile publice. Cred că asta este abordarea pe care o înțeleg eu aici. Întorcându-mă la protecția investitorilor, Francisca Keller m-a întrebat dacă Statele Unite sunt, dacă statele membre, scuze, sunt mai unite acum. Da, e clar că într-o discuție există poziții diferite și uh, fiecare dorește să-și susțină poziția, dar atunci când ajungi la un uh, teren comun, te bucur să vezi că ceilalți te înțeleg și cred că până la urmă acesta a fost starea de spirit la, la discuțiile noastre. Acum, diferențele principale s-au axat poate pe 1% din mandat, dar în ceea ce privește 99% din mandat, toată lumea a înțeles că este foarte important să avem acest mandat atât de larg, care s-a bucurat, cred, de un sprijin uh, universal, cel puțin în proporție de 99%. N-aș face N-aș spune că e neapărat mai greu să ajungi la un acord în ce privește TTIP-ul decât în uh, cazul TISA. Este clar că uh, este foarte important ca aspectele culturale, deci toată această idee de identitate culturală să fie recunoscută în tratat și că acest lucru, că, adică că protecția culturii este important, um, um, este evident prin tratat deja. M-ați întrebat dacă statele membre sunt mai divizate acum în ceea ce privește abordarea generală asupra comerțului. Nu cred. Sigur că există țări care au poziții diferite și altele care și-au uh, dezvoltat modelele economice pe accesul liber la comerț, iar alte state care sunt mai prudente în ceea ce privește comerțul. Dacă am ajunge să avem uh, acorduri bilaterale cu toate țările cu care este prevăzut acest lucru, impactul asupra ocupării în Europeană ar fi foarte mare. Și Uniunea Europeană este interesată să adopte aceste, politice fiscale, aceste politici fiscale și de cooperare pentru a îmbunătăți uh, creșterea. Cred că această viziune este cea care unește uh, perspectiva statelor membre. Acum, perspectivele de la sector la sector, uh, deschiderea față de comerț ține de, vine de la stat la stat. Iar negociatorii trebuie să știe să protejeze aceste domenii sensibile pentru fiecare stat membru. Dar ceea ce este clar este că toate statele membre își doresc să vadă un angajament. Principiul avantajului concurențial rămâne un element esențial pentru comerț și protejarea oportunităților pe piețe cât mai uh, largi, promovând aceste oportunități pentru toate părțile implicate și promovând, bineînțeles, ocuparea. E bine, iată priorități pentru toate statele membre. Nu cred că s-a înregistrat vreo schimbare de stare de spirit sau vreo divizare și mai mare a statelor membre. Da, statele membre au uh, tradiții diferite, uh, niveluri diferite de dezvoltare a sectoarelor și abordări diferite, clar, în aceste negocieri. Nu sunt de acord cu îngrijorarea lui Paul în ceea ce privește uh, riscul ca acordurile bilaterale sau negocierile cu Statele Unite, uh, riscul ca acestea să aducă o diluare a standardelor. Credem că Uniunea Europeană și Statele Unite împărtășesc uh, aceleași viziuni în ce privește aceste standarde, este ceea ce și facilitează posibilitățile noastre de negociere. Și în ambele, de ambele părți există și o tradiție legislativă deja bine ancorată, care sprijină, bineînțeles, acest proces. Ați vorbit din nou despre organismele modificate genetic, despre hormoni. Este clar că aceste discuții vor continua și președintele Comisiei Europene a recunoscut că există abordări diferite și, și la sfârșitul acestui um, acord, la sfârșitul negocierilor pe acest acord, pozițiile vor rămâne diferite. Este clar că Statele Unite ar dori ca Uniunea Europeană să-și schimbe anumite reglementări pentru a facilita uh, comerțul dinspre Statele Unite, însă Europa își va apăra uh, cu uh, tărie politicile publice care sunt importante pentru cetățenii săi, dar va intra totuși în negocieri pentru că se deschid astfel posibilități de, uh, de, de, de comerț, care însă nu pun în pericol uh, politicile publice deja uh, implementate. Ați vorbit și despre protecția datelor, dar acest, acest subiect nu intră direct în um, portofoliul meu. Acum, accesul la piață. Spuneați că um, unele state membre se, se simt amenințate și nu cred că este cazul, pentru că uh, este vorba de un obiectiv ambițios pe termen lung, atât al Parlamentului cât și al Comisiei. Nu a fost aici o problemă de principiu, ci am dorit ca statele să poată să aibă suficient timp și în același timp termenul să fie rezonabil pentru a permite acestor state să implementeze reformele necesare. Acum, la protecția investitorilor, și aici sunt mai multe abordări. Unele state membre au deja acorduri bilaterale de protecție a, investitorilor, de a investițiilor cu Statele Unite, dar există clar și diferențe Însă, având în vedere sistemele care sunt foarte bine dezvoltate de ambele părți, probabil că nu vor exista probleme pentru Uniunea Europeană. Multe state membre au ridicat aceste mm, îngrijorări în cadrul discuțiilor și și Comisia Europeană va fi foarte atentă la această protecție. În orice caz, niciun fel de negociere nu va conduce la o subminare a politicilor publice, bineînțeles. Domnule președinte, sper că am răspuns la <laughs> întrebările uh, dumneavoastră, cel puțin am făcut tot ceea ce mi-a stat în putere. Uh, mulțumesc, vă mulțumesc și dumneavoastră, Comisiei domnului profesor Moreira, pentru relația de cooperare pe care am avut-o în aceste șase luni de-a lungul diferitelor triloguri. Ne-am bucurat foarte mult să putem avansa împreună în toate aceste domenii. Președintele, nu cred că mai avem și alte întrebări. Dacă mai dorește cineva să intervină, dacă nu, domnule ministru, și eu doresc să vă mulțumesc. Ați fost întotdeauna la dispoziția noastră atunci când am avut nevoie de dumneavoastră, am avut relații foarte bune de cooperare Și cred că aceasta ar trebui să fie regula între Parlament și uh, Consiliu. Vă dorim mult succes în continuare. Și ca și uh, mulți dintre colegi avem amintiri foarte plăcute din Irlanda și sperăm să avem ocazia să ne întoarcem acolo. Dar sunt foarte multe lucruri importante care se întâmplă în această săptămână cu reuniunea G8 și uh, sperăm de asemenea să auzim ecouri bune și din, uh, din Rusia. În orice caz, vă mulțumim foarte mult pentru expunerea de astăzi și sperăm că TTIP uh, va avansa cât mai bine. Mulțumesc! Mulțumesc! Da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 referitor la exercitarea drepturilor Uniunii pentru aplicarea și respectarea regulilor comerțului internațional. Dacă vă amintiți, Comisia a venit cu o propunere în acest sens, tocmai pentru a spori credibilitatea Uniunii Europene în momentul în care aceasta se confruntă cu acțiuni în domeniul comercial din partea țărilor terțe. E vorba de autoritățile de supraveghere a pieței și de soluționare a litigiilor la nivel bilateral, atunci când Uniunea Europeană poate adopta anumite măsuri de retorsiune temporară defensivă împotriva unei țări care nu își respectă obligațiile. Ceea ce se propune în regulament va reprezenta un adevărat progres în acest sens pentru Uniunea Europeană. Aș dori acum să dau cuvântul domnului raportor. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Este cea de-a doua prezentare a acestui raport, așa că să pot să fiu foarte succint. Am avut între timp o ședință foarte fructuoasă cu raportorii din umbră din partea diferitelor grupuri politice și ceea ce ne dorim este să organizăm un fel de forță care să ne permită să utilizăm aceste mecanisme de retorsiune comercială în cazurile care, din păcate, în care ar exista elemente uh, ce nu sunt respectate de către partenerii noștri comerciali. Iar câmpul, sfera de aplicare a fost deja menționată de către domnul președinte, de către dumneavoastră, așa că n-am să mai repete, vorba de acele măsuri care, în spiritul OMC, sunt măsuri considerate a fi de ultimă instanță. În momentul în care uh, nu mai există niciun fel de alt instrument pentru a putea soluționa niște litigii comerciale. Asta situația este destul de complexă în ceea ce privește organizarea acestei forțe de, la nivel european. De ce? Pentru că e nevoie între 15 și 31 de luni uh, în virtutea procedurii obișnuite care este astăzi în vigoare, e vorba deci de atât de multe luni, pentru a putea organiza o astfel de contramăsură. În timp ce Statele Unite, am să vă dau un exemplu, n-au nevoie decât, doar de câteva săptămâni. Deci, raportul acesta, proiectul acesta de raport va fi prezentat în luna iulie cu ocazia următoarei ședințe, iar în ceea ce privește propunerea comisiei, am intenția și pot să vă spun că acest lucru s-a făcut în acord cu toți raportorii din umbră, cel puțin până în prezent, am intenția să propun patru modificări specifice. Prima modificare este de fapt și cea mai importantă și se referă la acele mărfuri și la achizițiile publice, pentru că noi am vrea să extindem sfera de acoperire și să cuprindem aici și serviciile ceea ce înseamnă că intervenim la articolul 1 al acestui regulament și menționăm acolo și serviciile. Lucru care nu e ușor, pentru că nu e ușor să aplici niște măsuri de retorsiune în momentul în care vorbim despre servicii, pentru că părerile sunt împărțite la nivel de Consiliu, la nivel de state membre, pe această temă. Și chiar și Comisia mm, a fost destul de prudentă față de această idee. Cu acestea fiind spuse, există totuși un temei juridic foarte clar pentru a putea include serviciile în acest regim și asta în cadrul GATS. Deci am putea include astfel de servicii în proiectul nostru de regulament, pentru că serviciile joacă un rol din ce în ce mai important în schimburile noastre comerciale. De aceea ar fi bine, a venit momentul să prevedem niște uh, protecții și în acest domeniu. Și de altfel vedem foarte clar care este rolul uh, absolut crucial al serviciilor, pentru că vorbim de uh, liber schimb, de relații bilaterale, etc. etc. E bine, uh, în același timp, trebuie să prevedem și măsuri care să cuprindă aceste servicii și trebuie să amintim faptul că acest regulament prevede și o serie întreagă de măsuri pe care în principiu n-am vrea niciodată să le utilizăm într-o lume ideală, dar pe care trebuie să le avem la dispoziție în cazul în care e nevoie de ele. Deci, includerea serviciilor reprezenta o garanție suplimentară în așa fel încât partenerii noștri comerciali să fie mai corecți. Asta nu înseamnă neapărat că vom reuși, într-adevăr, să și aplicăm aceste măsuri. O altă modificare, a doua modificare în ceea ce privește textul Comisiei este extinderea acestui regulament care este prevăzut pentru o durată de 3 ani și să-l prelungim pentru o durată de 5 ani. De ce? să prelungim perioada de aplicare a acestui regulament? Ei bine, pentru că nu este foarte ușor să știm când anume acesta va fi concret pus în aplicare, pentru că e vorba de măsuri pe care trebuie să le avem la dispoziție, să le putem arăta partenerilor noștri comerciali. Și nu cred că într-o perioadă de trei ani de zile vom și reuși să aplicăm în situații specifice astfel de prevederi lucru care justifică această dorință de prelungire de la 3 la 5 ani. Apoi, trebuie să mai adăugăm un lucru și anume, pentru a demonstra partenerilor noștri comerciali că tocmai suntem pe cale de a ne dota de niște prevederi mai eficiente, e bine să putem uh, arăta faptul că aceste răspunsuri, aceste măsuri nu sunt doar măsuri temporare, ci sunt organizate pe o perspectivă de timp mai îndelungată, deci de 5 ani, nu de 3 ani și am discutat cu anumiți reprezentanți ai comisiei și am simțit că acolo există oarecare sprijin pentru această idee. Și o a treia propunere de modificare comparativ cu textul propus de către comisie e vorba de rolul Parlamentului. E vorba de decizii care au o importanță majoră în ceea ce privește politicile noastre comerciale și în anumite cazuri aș spune chiar cu o importanță strategică din punct de vedere uh, geopolitic și anumite măsuri de retorsiune față de o anumită țară înseamnă să-ți asume anumite răspunderi. Ori astăzi procedura de codecizie e prea greoaie, durează prea mult, dar în același timp nici nu putem să semnăm un cec în alb către comisie. În consecință, la articolul 9, ideea ar fi să creăm un dialog referitor la diferitele litigi comerciale și diferitele măsuri de retorsiune, deci ar fi o, un mecanism în acest sens care ar obliga Comisia să consulte Parlamentul înainte de a adopta o astfel de măsură, în așa fel încât Parlamentul să știe exact ce anume uh, se preconizează. Deci nu am avea astfel o procedură greoaie, îndelungată. Știm ce s-a întâmplat în cadrul Comisiei Economice și Financiare, am văzut cum se derulează lucrurile în alte organisme ale Parlamentului. Ar fi bine să avem un fel de dialog, un dialog structurat care să fie clar prevăzut în regulament și care să se refere la acest tip de măsuri. Și astfel am putea integra și alte regulamente, aplicarea acestora, care ar putea să urmeze același model și să fie adoptate ulterior. Și o altă modificare mai minoră, încercăm să avem un proces de consultare din partea Comisiei în ceea ce privește diferiții parteneri și diferitele organisme și categorii socioprofesionale, în așa fel încât aceste decizii să fie luate ținându-se seama de lumea reală, lumea concretă, economică, comercială și de uh, lumea productivă, domeniul producției. E o idee foarte bună și merită să o subliniem. Iată deci cele patru propuneri de amendamente, de modificare și de altfel acest lucru a fost uh, discutat cu raportorii din umbră. Țin să mulțumesc tuturor pe această calie. În principiu, în luna iulie, documentul, proiectul de aviz înscris va fi prezentat și data și vom fixa și o dată limită pentru a înainta amendamente. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Saifi. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă spun că domnul Frank Purust nu poate fi prezent și m-a rugat pe mine să fac câteva observații în numele său. Doresc să mulțumesc raportorului pentru munca depusă și pentru munca și colaborarea constructivă pe care a avut-o cu raportorii din umbră. Cu toate acestea, domnul Frank Prost a dorit să facă patru comentarii. În ceea ce privește achizițiile publice, raportorul fictiv din, partea PP, din umbră din partea PPE consideră că există în continuare o confuzie între felul în care se va armoniza acest uh, regulament cu instrumentul de reciprocitate. De aceea mi s-a părut important să subliniem mai bine care sunt retorsiunile în domeniul achizițiilor publice în această propunere de regulament. Aici trebuie să facem o distinție clară. În momentul în care achizițiile publice sunt cauza unor astfel de măsuri de retorsiune, doar țările care sunt angajate într-un astfel de acord bilateral sunt cele, uh, în ceea ce privește achizițiile publice, sunt cele care pot să facă obiectul unor astfel măsuri de retorsiune. În momentul în care achizițiile, domeniul acesta de achiziții publice, asupra cărora se va oglindi aceste măsuri de retorsiune, în momentul în care acestea sunt încrucișate, e bine, ne putem imagina niște măsuri de retorsiune pentru acele țări care au sporit taxele de vamale uh, în ceea ce privește mărfuri provenind din Uniunea Europeană, în timp ce acest lucru nu era autorizat. Și știm că țările care sunt membre Uh, în acest organism nu se pot aplica astfel de măsuri. Și întrebarea este oare poate Uniunea Europeană să adopte astfel de măsuri de retorsiune în niște domenii care nu au nimic de a face cu achizițiile publice. De aceea, domnul Frank Post dorește ca acest uh, aspect să fie clarificat în propunerea de regulament. Al doilea element, serviciile. PP-ul susține propunerea făcută și anume că serviciile trebuie să facă obiectul unor astfel de măsuri de retorsiune. Cu toate acestea, trebuie să vedem în continuare cum anume vom organiza acest lucru concret în propunere, pentru că trebuie să găsim un mecanism clar, simplu, flexibil, eficient. Ne gândim, spre exemplu, la suspendarea provizorie a anumitor licențe sau obligația de a plăti o anumită sumă compensatorie în momentul în care o astfel de licență nu poate fi suspendată. Un alt aspect. Cum anume putem determina măsurile de retorsiune cele mai eficiente? Odată ce Uniunea Europeană poate lua astfel de măsuri de retorsiune, atunci care sunt sectoarele și care sunt măsurile pe care le vom alege? Și în funcție de sector și în funcție de importanța măsurii, efectele asupra statelor membre vor, ar putea să fie extrem de dis, diferite. De aceea, domnul Prust consideră că trebuie să facem în așa fel încât că a, statul membru cel mai afectat de o atitudine neloială a, din partea unei țări terțe să fie cel care profită cel mai mult de pe urma acestor măsuri de retorsiune. Comisia propune la articolul 9 ca această alegere să se facă în funcție de interesele economice ale Uniunii Europene, în care avizul industriei respective joacă un rol deosebit de important și ar fi fi poate bine să ne gândim la un sistem mai clar, care să ne permită să ne asigurăm că procedura este simplă, este eficientă și este echitabilă. Deci, pentru a merge până la capăt, domnul Frank Proust privilegiază o procedură mai degrabă de consultare decât o procedură de examinare. Statele membre trebuie să voteze actul prin intermediul experților lor. Acest vot este ponderat în funcție de importanța statelor membre și acest lucru nu ne permite să ne asigurăm că această măsură va fi într-adevăr în beneficiul țării care a avut cel mai mult de suferit. Și un ultim punct informarea Parlamentului. În momentul în care Uniunea Europeană are posibilitatea de a lua astfel de măsuri de retorsiune, regulamentul prevede ca procedura să se desfășoare prin acte de executare, de punere în aplicare, care exclud din oficiu Parlamentul European. Raportorul PPE consideră că este procedura cea mai adaptată, însă trebuie să găsim o modalitate ca Parlamentul European să fie totuși informat și de aceea propune ca și Comisia să fie obligată și să vină și să discute cu ușile închise cu, în fața Comisiei noastre INTA de două ori pe an, de câte ori se adoptă astfel de măsuri de retorsiune, pentru ca Parlamentul să fie informat de astfel de măsuri, de prejudiciile suferite de UE și de urmările ce vor exista în momentul în care se hotărăște impunerea unor astfel de măsuri în momentul în care se ia o astfel de decizie, Comisia trebuie să ne explice în ce anume constă această măsură și care au fost motivele care au stat la baza unei astfel de alegeri. Vă mulțumesc pentru atenție și am să transmit domnului Prust comentariile dumneavoastră. Uh, <coughs> uh, mulțumesc foarte mult. Aș vrea să spun că nu am primit nicio listă din partea uh, grupului ALDE, nu știu dacă e vreun raportor din umbră aici, cine? A, domnul George Cutaș. Um, thank you, Robert. Uh, first of all, I have to, to, to say... Mulțumesc, Robert. Și încă o dată, așa cum am spus și în uh, discuțiile noastre precedente, eu cred că acest regulament va fi un pas înainte important, pentru că ne va aduce mai multă eficacitate în ceea ce privește drepturile Uniunii Europene în materie în domeniul comercial. Acum, în ceea ce privește modificările propuse de raportor, susțin includerea serviciilor în acest regulament, pentru că acest lucru ne va permite să avem o credibilitate sporită în ceea ce privește măsurile Uniunii Europene și ne va permite să avem niște discuții cu acele țări care în principiu uh, au comerț cu noi doar în domeniul serviciilor. Apoi vom putea avea această posibilitate a sancțiunilor ce se, care să fie aplicate în, în domeniul serviciilor. Uh, evident, ați menționat cazul Boeing. Și ar fi foarte bine să știm în ce fel aceste sancțiuni și în ce sectoare ar putea fi aplicate. Plecând de la regulamentul GATS, Acordul General al OMC privind comerțul cu servicii, există anumite uh, domenii în care se pot uh, lua astfel de măsuri. Uh, și Există și posibilitatea de a suspenda clauza națiunii cele mai favorizate. Se pot, de asemenea, lua anumite contramăsuri de reechilibrare, suspendarea concesiilor tarifare și astfel de exemple ar putea să intervină în momentul în care S-au stabilit anumite relații comerciale cu Uniunea Europeană și, eu știu, se încalcă anumite drepturi de proprietate intelectuală. Apoi, suspendarea anumitor obligații care ar permite introducerea unor noi taxe sau ar putea fi eventual cea mai bună opțiune. Ar fi bine, de asemenea, să știm dinainte, dar nu știu dacă se poate găsi așa ceva, uh, dacă există un, un sprijin la nivel de Consiliu pentru a include aceste servicii în regulament. Acum, în ceea ce privește rolul Parlamentului, aș vrea să subliniez faptul că susțin de asemenea și această idee care a fost înaintată de către ECR și avea o astfel de platformă pentru dialog cu Comisia în ceea ce privește uh, respectarea drepturilor și regulilor uh, în domeniul comerțului, asemănător cu ceea ce avem în uh, dialogul referitor la BCE și în Comisia ECON. Și cred că asta ar fi o soluție bună și pentru Comisia noastră. Evident, aștept să colaborez în continuare cu domnul raportor Nicola, cu ceilalți raportori din umbră și să vedem care vor fi următorii pași. Thank you, George. Um... Mulțumesc foarte mult, George, și urmează Ian. Dar, din păcate, nu e prezent din cauza unui angajament deosebit de important și m-a rugat pe mine să citesc o scurtă declarație în principiu susține propunerile făcute de către Nicolas și își dorește să explorăm posibilitățile care există pentru a implementa aceste contramăsuri. Iar pentru ca acest lucru să se poată materializa și subliniem faptul că e nevoie de un studiu independent iar rezultatele acestea să fie prezentate Parlamentului și Consiliului cât mai repede cu putință. Al doilea aspect, în ceea ce privește articolul 9, este foarte important ca înainte ca să fie luate măsuri de retorsiune, Uniunea Europeană să analizeze cu atenție care sunt consecințele unei astfel de decizii și să consulte toate părțile implicate în cazul în care suntem confruntați cu practici neloiale de comerț. Și poate că un astfel de mecanism ar fi util pentru a identificat care sunt părțile implicate în așa fel încât să le putem consulta pentru ca decizia finală să fie proporțională. 3. În ceea ce privește rolul Parlamentului European, am avut schimburi de opinii cu raportorul pe această temă și cu, cu raportorii din umbră și propunem o formulare într-un considerent în așa fel încât să ne asigurăm că Comisia noastră INTA va fi în măsură să aibă schimburi de vederi repetate cu Comisia Europeană pentru a vedea cum anume se implementează astfel de măsuri ca urmare a aplicării acestui regulament pachetul de măsuri pentru protecția pieței interne și în ceea ce privește negocierile acordurilor bilaterale sunt de asemenea documente care pot fi uh, relevante în acest domeniu și aștept în continuare să colaborez cu domnul raportor. Mulțumesc, urmează Helmet. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc domnului raportor pentru munca depusă și la ultima ședință, din păcate, noi n-am putut fi prezenți din cauza anumitor obligații. Mă rog, aveam o ședință de grup. Dar cred că este foarte important să ne asigurăm de faptul că Uniunea Europeană va avea un astfel de instrument orizontal care să-i permită să-și exercite drepturile în cadrul uh, OMC și în cadrul acordurilor bilaterale și așa cum au spus și ceilalți raportori din umbră, documentul acesta ar fi bine să acord o atenție sporită acestei abordări orizontale. De asemenea, este important să vedem acest domeniu al achizițiilor publice ca un domeniu în care anumite măsuri de retorsiune ar putea să fie luate și ar trebui să fie incluse în document. Serviciile, de asemenea, însă nu știu Însă nu știu dacă ar fi bine să includem aici drepturile de proprietate intelectuală în acest regulament. Încă mai trebuie să mai discutăm cu ceilalți raportori din umbră și să vedem până unde putem merge și care va fi soluția ce vom găsi. Cu toate acestea, în ceea ce privește apărarea intereselor Uniunii Europene e o decizie care nu va fi luată doar pentru a putea avea aceste măsuri de retorsiune, ci va depinde foarte mult și de comportamentul Uniunii Europene în sine. Spre exemplu, dacă nu se vor aplica standarde duble și în acest sens, noi am dori ca anumiți parteneri, cum ar fi Canada, Statele Unite și ca și Uniunea Europeană, să nu ezite prea mult în momentul în care trebuie să aplice anumite măsuri de retorsiune, în timp ce alții par să aibă o atitudine mai timidă și au o, o reacție mai timidă. Deci avem senzația că nu avem aici o armonizare a abordării în felul în care trebuie aplicat acest regulament. De aceea aici trebuie să avem niște reguli foarte clare și acestea să se aplice tuturor partenerilor comerciali ai UE. Acum, în ceea ce privește regulile OMC, E clar că poziția Uniunii Europene trebuie să fie înaintată și în acest sens aș vrea să amintesc conflictul, sau mă rog, litigiul legat de banane. Nu a fost chiar o soluție. Au existat cinci dosare, sau mă rog, cinci, cinci sancțiuni diferite care au fost luate în considerare în cadrul acestui litigiu și nu Uniunea Europeană ca un tot, ca un întreg. De aceea este deosebit de important să ne asigurăm că Parlamentul European își va îndeplini rolul ce îi revine în, acest, în aplicarea acestui regulament, Tocmai că Parlamentul European trebuie să aibă o participare sporită și există aici câteva propuneri care merg în acest sens, pe care Nicolas le-a făcut. Le vom studia cu atenție și vom reveni ulterior către dumneavoastră, domnule raportor, pentru a vă comunica poziția noastră, pentru a vedea dacă împărtășim într-adevăr pozițiile dumneavoastră pe această temă. Și în final era să uit întregul do dosar trebuie să fie transparent. Trebuie să știm exact care sunt partenerii implicați, care sunt măsurile împotriva căror parteneri, uh, în așa fel încât și Parlamentul European să aibă un cuvânt de spus. Parlamentul trebuie să fie inclus și să-și poată aduce contribuția la astfel de dosare. Trebuie să putem, să avem ocazia să explicăm și punctul nostru de vedere. Mulțumesc și acum Daniel. O scurtă observație. Mulțumesc și din partea mea, raportorului. E foarte de bun simț să putem să ne impunem uh, în fața anumitor lucruri din când în când. În acest uh, dosar al colegului Rinaldi am avut uh, dificultăți similare cu cele din dosarul meu în ceea ce este accesul la piață. E vorba de uh, Uh, toată birocrația care apare în momentul în care uh, se dorește participarea la licitațiile publice. Deci ne gândim cum anume am putea să încadrăm această problemă. Nu știu, uh, mi-ar plăcea să găsim o soluție similară în ambele dosare, nu una care să o contrazică pe cealaltă. Cristina Muscardini E, condivido le affermazioni che ha fatto. Mulțumesc. Sunt perfect de acord cu ceea ce a spus colegul Rinaldi. Există mai multe aspecte pe care aș putea să ilustrez și eu, dar deja au fost elaborate. Țin totuși să fac trimitere la un aspect important E important ca noi toți să mm, milităm pentru respectarea normelor OMC. Eu sunt profund convinsă, și asta de ani de zile, că comerțul mondial nu poate funcționa deoarece există diferențe mari de la un stat la altul. Dacă însă propunem norme mai clare, atunci cu siguranță am obține rezultate favorabile. În ceea ce privește practicile neloiale, aceste lucruri nu rezultă doar în daune economice, ci comportă cu sine elemente care influențează cât se poate de negativ practicile din statele membre. E vorba de practici comerciale care afectează securitatea, sistemul de sănătate și adesea, din păcate, și cultura. Deci, practicile neloiale, practicile injuste devin, în cele din urmă, un instrument pentru a atinge cu totul și cu totul alte rezultate. Poate că exagerez puțin sau depășesc acest subiect, dar Ceea ce se întâmplă în China e un exemplu extrem de revelator. Vedem ce face guvernul, vedem ce s-a întâmplat în sectorul auto, în sectorul vitivinicol și apoi vreau să mă refer uh, și la un alt subiect important, să-l ilustrez în fața raportorului, pentru că pe bună dreptate dumneavoastră ați menționat importanța achizițiilor publice, la fel și importanța uh, comerțului cu servicii. Doresc să mă refer la uh, sectorul achizițiilor publice, în primul rând. Daniel Caspari spunea cât de greu este să găsim o soluție. Comportamentul instituțiilor implicate aici nu este unul exemplar întotdeauna. Criminalitatea, corupția sunt fenomene răspândite. Acest instrument ar putea însă reprezenta un punct de pornire foarte bun pentru a uh, schimba ceva. Eu sunt dispusă să lucrez în continuare uh, pe acest dosar, mulțumindu-i raportorului pentru ce a făcut până acum. Din partea comisiei, acum Martin Lucas este cu noi. Ai cuvântul. Uh, thank you very much, uh, Mr. Chair. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc pentru sprijinul general față de propunerea noastră. Vreau să ilustrez uh, patru elemente menționate de domnul Rinaldi. E vorba de includerea serviciilor. Am analizat acest subiect foarte atent în momentul în care am elaborat propunerea. Nu am exclus serviciile din principiu. Discutăm despre comerțul cu servicii, adesea spunem comerț cu de bunuri și servicii, ca să înțelegem exact despre ce este vorba. Dar Analizând lucrurile în detaliu, am constatat că la nivel tehnic apar dificultăți și sunt uh, lucruri destul de sensibile și nu știu în ce măsură obiectivul general va fi atins dacă uh, vizăm subiectul în această perspectivă, dar suntem dispuși să negociem în continuare cu dumneavoastră. În ceea ce privește al doilea subiect, creșterea până la 5 ani, până ce va avea loc revizuirea regulamentului. Luăm notă de motivele ilustrate dumneavoastră. Ne-am ales trei ani de zile pentru că ne-am gândit la în domeniul de aplicare și pentru că erau excluse serviciile, ne-am gândit că ar fi bine să facem o analiză după un timp mai scurt. Sigur că dacă uh, vrem să includem și servicii, atunci uh, lucrurile se schimbă. În al treilea rând, rolul Parlamentului European. Luăm notă și de dorința dumneavoastră de a fi mereu uh, la curent în ceea ce privește implementarea regulamentului. Vrem să îmbunătățim fluxul informațional. La ora actuală purtăm un uh, dialog în ceea ce privește soluționarea litigiilor, un dialog uh, regulat. Nu știu în ce măsură am putea chiar să-l îmbunătățim, pentru că e vorba de organizarea de reuniuni în contextul acestui dialog. Deja ne interesează ce se întâmplă la nivelul revizuirii acestui regulament, deci post-implementare. Dorim însă să nu facem o legătură directă între uh, factorul decizional, deci pura comitologie, și ceea ce se întâmplă uh, în timpul acestui dialog, dialogul în care vreți să vă angajați, pentru că de-abia ce am reușit să finalizăm uh, uh, îndelungatele și dureroasele discuții pe omnibus. Și v-am ruga să țineți cont de acest lucru. În al patrulea rând, vrem să consolidăm consultările comisiei cu părțile interesate. Pentru că este un aspect foarte important. La urma urmei vrem ca pentru consumatori prețul să fie cât mai redus cu putință, mai ales când vrem uh, să impunem măsurile de retorsiune. Nu vrem să ne împușcăm uh, singuri în picior cu acestea. Trebuie să verificăm cu ce efect se vor implementa toate aceste măsuri la fața locului. Cerem și o marjă de flexibilitate în ceea ce privește procesul de consultare și structurare, pentru că există mai multe uh, chestiuni ce țin de acest regulament. Odată avem uh, măsurile de torsiune, apoi avem uh, soluționarea liticilor. Știți că aceste lucruri durează ani de zile până ce se conturează ceva. Și apoi avem și o clauză de salvgardare pentru care avem doar 90 de zile de la măsurile de salvgardare și impunerea unor măsuri de reechilibrare. Uh, și evident că nu putem să facem o consultare cu părțile interesate într-un timp atât de scurt, într-o manieră exhaustivă, cu după cum ne-am dorit, de fapt. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, Nicolo. Concluzii. Mulțumesc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 ceea ce privește achizițiile publice, se merge în direcția menționată de domnul Prust. Dar nu știu în ce măsură e util să ne referim acum la toate detaliile, cu măsuri de retorsiune și restul. Pentru că, până la urmă, aceste lucruri sunt la latitudinea comisiei. Comisia este cea care trebuie să decidă care este uh, procedura cea mai eficientă. Și încă un lucru în ceea ce privește rolul Parlamentului European. Transparența. Mi se pare că există uh, o poziție comună în ceea ce privește nevoia de transparență. Și acum, uh, cu privire la ce a spus Comisia. Pentru noi este important un lucru. Nu vrem să votăm în Parlament decizia Comisiei, dar considerăm că este inacceptabil ca noi să fim doar informați și asta chiar a posteriori, deci după ce o măsură deja a fost hotărâtă. Noi vrem să fim ținuți la curent a, a, ă, a, ă, în avans ca să putem ă, să ne dăm seama cum se iau anumite decizii. Nu mi se pare că este foarte problematic pentru comisie la urma urmei, cu toții suntem dispuși să conlucrăm și bineînțeles că ne dorim rapiditate și flexibilitate. Dacă nu, n-ar mai avea niciun rost întregul regulament. Faptul că comisia e uh, audiată fără posibilitatea de a exprima un aviz și că mai apoi, uh, a posteriori, e informată, nu este un lucru bun. Eu cred că ar trebui să existe uh, o cooperare interinstituțională de bun simț. Este un lucru foarte important, după cum au spus și colegii, important în relațiile comerciale și este un lucru care nu trebuie trecut cu vederea. Cu privire la mesajul Comisiei în ceea ce privește consultarea cu părțile interesate, stakeholders. Da, și aici se cere flexibilitate. De fapt, despre ce este vorba? Cele mai importante sunt serviciile. Am uh, ascultat cum că serviciile ar trebui incluse și ele în regulament, comisia însă s-a arătat precaută. Da, la început și noi am fost uh, ezitanți, dar uh, la nivelul discursilor transpartinice ne-am dat seama că în cele din urmă, ar trebui să țintim și către servicii și să mergem mai departe de atât. Nu știu în ce măsură ar trebui ca comisia să comande un studiu la ora actuală. Până la urmă, la nivel informal, noi am cerut un aviz serviciului nostru juridic, așa că un studiu nu ar face decât să întârzie întregul proces. Comisia oricum deja s-a exprimat cu privire la includerea serviciilor în regulament. Dar o spun eu încă o dată. Sensibilitatea politică e una clară. Am vrea să se țină cont și de servicii, cel puțin ca măsură de descurajare, ca să fie un fel de amenințare, pentru că sectorul serviciilor e unul în expansiune. După cum spunea și domnul Caspar, e important să existe o abordare integrată, să existe o punte de legătură între acest raport și raportul Caspari. La fel a spus și domnul Prust. Există mai multe elemente care converg. Nu toate reacțiile se vor regăsi în acest text, dar fără doar și poate, există o legătură foarte strânsă între ceea ce facem noi aici, deci uh, această propunere, și celelalte subiecte menționate de domnul Caspari. Chestiunea serviciilor va fi una privită diferit. Franța vrea să aibă în acest regulament și serviciile, mai, asta de la bun început. Alte state ezită în continuare. Nu în ultimul rând, în urma evaluărilor diferite care au fost uh, făcute la diferite nivele, apar diferențe. E vorba de nivelul local versus nivelul statal. Se discută în continuare pe acest subiect, cu siguranță lucrurile vor evolua într-o direcție sau alta, trebuie să așteptăm să vedem exact cum. Mai ales că acest regulament, încet, încet, va căpăta contur. Un lucru devine clar. Serviciile vor uh, reprezenta o luptă foarte importantă. Mulțumim foarte mult, Nicolo. E un raport foarte important acesta și, da, va avea un efect asupra tuturor relațiilor noastre comerciale. Următorul uh, noi vom uh, purta o altă dezbatere în iulie. Adoptarea textului va fi la comisia noastră în septembrie. Mulțumesc uh, tuturor participanților la această dezbatere. Trecem acum la punctul uh, 6. De fapt, 6 și 7 sunt strâns legate între ele. E vorba de raportul Cristina, Cristiana Muscardini, Siguranța produselor de consum. Am avut un prim schimb de opinii și acum examinăm propunerile de amendamente. E vorba de un aviz uh, pentru regulamentul cu privire la siguranța produselor de consum. Noi facem un aviz pentru că noi vrem să avem uh, o etichetă de o etichetă a originii, una obligatorie pe piața internă, că e vorba de producție în statele membre ale Uniunii Europene, că e vorba de producție într-un terț stat. Partenerii noștri uh, deja Uh, cer o marcare obligatorie a produselor importate, prin urmare, Uniunea Europeană ar fi pe picior de egalitate cu partenerii comerciali prin, uh, prin emiterea de legislație uh, la același nivel. Cristiana. Mulțumesc. Vreau să mulțumesc și eu colegilor care au luat cuvântul deja. Noi Practic, am prezentat subiectul data trecută. E un aviz. Și discutăm despre siguranța produselor de consum. E vorba, de fapt, de un regulament mai amplu tratat la IMCO. Consider că trebuie însă să ne aducem și noi contribuția. Fiindcă e vorba de o miză mult mai mare aici. Trebuie să încercăm să soluționăm la nivel exhaustiv o problemă care vizează pe toți consumatorii europeni și care este în detrimentul consumatorilor dacă este să comparăm pe aceștia cu consumatorii din terțe state. State care sunt și ele la OMC, dar în care există alte norme. Vă dau și un exemplu. Se spune adesea că etichetarea e problematică. Există prea multe definiții și este foarte greu să înțelegi totul, trasabilitatea e problematică și că totul ar impune o sporire a costurilor. Dacă cumpărăm un produs din statele membre deci, că e vorba de piața uh, americană, mexicană sau altele, e foarte important să se știe de unde provine acest produs, dacă e din China sau dintr-un alt stat. Sunt chestiuni de principiu, pentru că astfel putem să combatem contrabanda și uh, contrafacerea. Este foarte important ca Uh, consumatorul să beneficieze toate informațiile necesare și să știe exact care este originea produsului său. Regulile nu trebuie să difere de la un stat la altul. Foarte importantă devine așadar trasabilitatea. Trasabilitatea este de fapt un cuvânt cheie pentru noi. Toate normele de trasabilitate trebuie să fie omogene și să fie valabile și pentru produse obținute uh, în Uniunea Europeană. Există aici două probleme esențiale. Deci trasabilitatea, pentru a ști exact care este originea produsului și apoi aplicarea de sancțiuni. În textul comisiei se menționează, de exemplu, sancțiunile pentru importatori. Dar e destul de impre imprecis totul v-aș propune să discutăm unii cu alții pentru ca împreună să ne dăm seama cum putem face din sancțiuni uh, o măsură care să corecteze piața. Măsurile nu trebuie, uh, sancțiunile, mă scuzați, nu trebuie să fie uh, aplicate într-o manieră singulară, ci ar trebui să existe un instrument clar, un sistem comprehensiv de sancțiuni, de fapt. Există părți, componente care sunt vândute incorrect. Bineînțeles că cineva trebuie sancționat pentru acest lucru, pentru că este foarte periculos să plasezi pe piață produse neconforme. Și totul trebuie să fie în strânsă legătură cu uh, valoarea produsului și cu uh, ordinul de mărime. pe cât e posibil, ar trebui să încercăm să obținem mult mai multe aici. Au existat foarte multe propuneri din partea colegilor. Au fost depuse o serie de amendamente. Urmează să încerc să formulez un text care să poată fi votat uh, de comisia noastră parlamentară pentru ca mai apoi să parvină Comisiei IMCO și să-i ofere acesteia uh, alte argumente în plus pentru tratarea cu seriozitate a acestui subiect. Președintele, da, Comisia competentă pe fond este IMCO și până la finele legislaturii va finaliza acest dosar. Termenul este foarte strâns, din păcate nu avem toate traducerile necesare, dar secretariatul tocmai a trimis toate versiunile lingvistice eurodeputaților înainte de această întrunire. Îmi cer scuze pentru faptul că totul e atât de la limită. Daniel Caspari are cuvântul. Dragi colegi, eu vreau să ilustrez două subiecte. După uh, Salvador Iacolino, raportorul nostru din umbră, nu e astăzi aici, dar m-a rugat să vorbesc în numele său. Și acum, acesta ne spune, Problema indicării țării de origine pentru anumite produse care intră din terțele state în Uniunea Europeană reprezintă un subiect dezbătut cu alte ocazii. Noi am uh, adoptat o procedură, uh, o poziție în primă lectură în octombrie 2010 uh, și am votat o rezoluție mai târziu în Parlamentul European. Noi suntem implicați uh, aici, oferim un aviz către IMCO. Uh, Vrem să depășim o serie din dificultățile care se regăsesc la nivelul OMC. Cu privire la articolul 7 din regulament, este foarte important să garantăm dreptul la informație pentru consumatorii europeni, precum și pentru consumatorii din acele țări care se bucură de un acord de parteneriat cu Uniunea Europeană. Ar putea fi futi, util, după cum sugerează doamna Muscardini, să extindem uh, Uh, indicația geografică uh, pentru toate acele produse care nu sunt acoperite în alte um, regulamente. Pentru asta pot fi depuse amendamente. În plus, în ceea ce privește trasabilitatea și identificarea produselor, e un subiect foarte important pentru a asigura transparență totală și conformitate în lanțul de distribuție. Și în acest sens, uh, raportorul din umbră a uh, depus câteva amendamente. Deci cam atât în numele domnului Acolino, dar aș vrea acum să fac și câteva observații de ordin personal. Ce e foarte important pentru mine este că prin acest regulament trebuie să ne asigurăm că dacă venim cu măsuri obligatorii, atunci acestea nu trebuie să îi inducă în eroare pe uh, consumatori. E vorba așadar de etichetare obligatorie și în uh, cadrul acestui proces ar trebui să ne gândim, după cum spune și domnul Iacolino, la uh, chestiunea părților componente, chestiunea materialelor și modul în care e construit un produs. Pentru că această chestiune de made in, fabricat în, este foarte complexă de fapt, mai ales când vrem să nu inducem în eroare consumatorul. Să ne gândim așadar în ce măsură Uh, originea produsului privită din perspectiva uh, vamei sau registrării la vamă uh, este aceeași cu originea reală a produsului. Pentru că se prea poate ca la final consumatorul să creadă că a obținut un produs dintr-un anumit stat, dar originea să fie cu totul și cu totul alta. Deci originea și trasabilitatea subiecte cheie aici. Mulțumesc! Oh, Mulțumesc! E clar, nu trebuie să ne înșelăm aici. Înainte să continuăm, trebuie să vă spun că suntem în întârziere astăzi și o să vă rog să accelerăm puțin luările de cuvânt pentru că mai avem uh, niște elemente foarte interesante care ne așteaptă și lucruri care se vor repeta oricum și în raportul domnului Cutaș. Mulțumesc, domnule președinte. Jörg Leichtrid din raportorul nostru din umbră și din păcate nu poate fi aici pentru că are câteva întâlniri importante în Austria. Așa că uh, e rolul meu să Uh, trec în revistă foarte repede, da, domnule președinte, ca să nu pierdem timpul, câteva elemente. Domnul Leichtfried e de acord cu raportul doamnei Muscardini. Versiunea avizului este una echilibrată și perfect aliniată rezoluției Parlamentului, uh, rezoluție ce a fost adoptată la începutul legislaturii mai ales în ceea ce privește chestiunea de made in, fabricat în. E un subiect care poate fi abordat aici, mai ales că Comisia, uh, într-o manieră abruptă și fără a ne informa, a retras propunerea made in. Așa că avem posibilitatea de a consolida de data aceasta protecția consumatorilor. După cum v-am spus, domnul Lightfield consideră că raportul este echilibrat, că este foarte bun dar există trei puncte pe care vrea el să le sublinieze. În primul rând, e util să avem o bază de date cu privire la protecția publică a consumatorilor, în așa fel încât um, să avem un sistem comprehensiv la nivel comunitar. Pentru că E important să identificăm rapid produsele periculoase de pe piața europeană și să restabilim uh, siguranța internă în așa fel încât uh, să se ia măsuri, deci autoritățile uh, competente să fie informate pe cale electronică. Apoi, în al doilea rând, avem și comerțul electronic, care capătă aici un rol aparte. Autoritățile de supraveghere a pieței înregistrează dificultăți în momentul în care produsele sunt uh, achiziționate, sunt comercializate la nivel transfrontalier pe cale virtuală. E important să existe câteva instrumente pentru autoritățile vamale, în așa fel încât să uh, se poată interveni și la nivelul problemelor care apar în comerțul online și e important să existe cooperare între aceste autorități, între statele membre. Cooperare care trebuie consolidată în așa fel încât pe termen lung să avem mai multă siguranță. Și apoi al treilea aspect, eticheta cu privire la origine. E foarte important ca prin aceasta să sporească protecția consumatorilor și să se îmbunătățească informația despre produs. Da, bineînțeles că există în continuare câteva probleme, probleme care au fost deja definite astăzi aici, dar în cele din urmă o etichetare a întregului lanț de producție fără o suprabirocratizare este foarte importantă. Pentru că, în opinia mea, această etichetare vine pentru a consolida protecția consumatorului. Este în interesul consumatorilor. Domnul Leichtfried este convins de faptul că aceste trei elemente pot să fie cuprinse în aviz. În rest, el consideră că nu vor exista niciun fel de probleme. Mulțumim. Paul. Mulțumesc, Paul. Mulțumesc. Voi fi concis uh, și asta datorită raportoarei. Sunt uh, de acord că trebuie să fie acoperite produsele non-alimentare, cele care nu sunt deja acoperite de alte reglementări orizontale. Sunt de acord cu amendamentul 2 pe care l-ați uh, înaintat. Poate am putea să le extindem și să spunem că nu este vorba numai de siguranța produselor. Este vorba și despre drepturile consumatorilor în legătură cu contrafacerea produselor, dar și în legătură cu alegerile pe care pot să le facă, și anume de unde să cumpere, de exemplu să nu cumpere din teritorii ocupate, din colonii, dacă doresc să boicoteze anumite produse care provin din anumite țări. Este dreptul consumatorilor să știe dacă uh, să, să știe de unde cum, cumpără produsele, dacă țările respective respectă um, standardele de mediu, de ocupare, etc. Este, o, este o, și o preocupare în sensul protecției mediului. Mulțumesc, Paul, îți mulțumesc pentru că ai fost concis. Îi dau cuvântul acum Comisiei. Mulțumesc, mulțumesc uh, stimaților uh, deputați, mulțumesc raportoarei pentru un raport care sună foarte bine pentru noi pentru că susține propunerile făcute de Comisia Europeană în vederea unei mai mari stabilități, unei mai mari securități a produselor, fie că vin din Uniunea Europeană sau din țările terțe. Salutăm sprijinul raportoarei, salutăm comentariile constructive pe care le-ați făcut. Am identificat două aspecte esențiale în aviz, nevoia de a, de a avea o identificare și o trasabilitate mai bună și nevoia de a avea o mai bună implementare a regulilor. Pentru primul aspect, Comisia, sigur că este gata uh, să analizeze propunerea dumneavoastră și să întărească prevederile privind trasabilitatea și etichetarea de origine și salutăm observațiile pe care le-au făcut uh, deputații în acest sens. În ceea ce privește amendamentul legat de sancțiuni. Suntem de acord că statele membre trebuie să asigure cel mai înalt nivel de protecție și de, deci de aplicare de penalități. Însă, Comisia are prin această propunere uh, capacitatea juridică de a merge mai departe și nu știu dacă din punct de vedere legal noi putem să mergem mai departe de atât și anume de aceste sancțiuni pe care noi le considerăm uh, proporționale. Sigur, așadar că suntem de acord și cu uh, întărirea celui de-al doilea aspect, și anume aplicarea reglementărilor, dar iarăși în măsura uh, legalității. Mulțumesc, îi dau cuvântul acum raportoarei pentru încheiere. Mulțumesc uh, tuturor colegilor pentru observații, sugestii și aprecieri. Este clar că toate aceste aspecte se vor regăsi în amendamentele pe care le vom înainta și care vor aduce substanță acestei propuneri. În ceea ce privește comentariul avizat al Comisiei Europene cu privire la sancțiuni. Cred că am înțeles bine ce au vrut să spună și colegii și îndrăznesc să cred că nu ne putem imagina ca pe viitor un stat membru să impună sancțiuni diferite de un alt stat membru. Da, clar, Comisia Europeană poate să nu aibă competența juridică de a fixa regimul de sancțiuni din punct de vedere numeric, dar eu cred că ar trebui să stabilim aici parametrii și modalitățile care să permită apoi calculul acestor sancțiuni. Pentru că dacă nu, un importator care aduce produse ă, ă, un importator va alege să ă, transfere produsele sale în acea țară unde sancțiunile sunt cele mai slabe, cele mai mici. Deci nu trebuie să permitem aceste posibilități. Toți cei care nu respectă legea trebuie să plătească același lucru. Ca urmare, ideea mea era să ne bazăm pe niște parametri stabiliți de Comisia Europeană, în conformitate de altfel cu ceea ce propune Parlamentul European și astfel să oferim statelor membre posibilitatea de a-i sancționa pe cei care nu respectă regulile. Dacă acest lucru nu este posibil, atunci asta înseamnă că în Europa vor exista uh, regimuri diferite și grade de sancționare diferite. Mulțumesc, Cristina! luni 24 iunie este termenul de depunere a amendamentelor, până la ora 18. Trecem acum la punctul numărul 7. Este vorba despre supravegherea pe piață a produselor, de care se ocupă domnul George Cutaș. Este iarăși un aviz cu un termen foarte, foarte strâns. George, mulțumesc! Uh, Robert, ai dreptate, ambele rapoarte sunt foarte strâns legate între ele. Avem aceeași viziune a uh, siguranței uh, produselor de consum și pentru asta trebuie să avem o supraveghere pe piața produselor, supraveghere întărită și bine aplicată. Ca urmare, salut acest um, regulament privind supravegherea pe piața produselor propus de Comisia Europeană. și am uh, și trebuie să vă spun că și toți reprezentanții uh, sectoarelor industriale cu care am discutat uh, salută și ei această inițiativă. Acum, din punctul nostru de vedere al Comisiei INTA, avem un aviz și nu trebuie să invadăm poziția IMCO. Poziția mea se axează clar pe dimensiunea comercială și vorbesc în primul rând despre următoarea situație. Dacă nu toți producătorii respectă regulile și dacă produsele importate din țările terțe nu respectă regulile, atunci este clar pentru toată lumea că nu există o concurență loială, o concurență corectă și atunci încerc să arăt că ceea ce este important înainte de toate este ca toate reglementările să fie implementate și respectate toată lumea și toate produsele importate din țările terțe ar trebui să respecte aceleași reguli, reguli care să fie verificate la vamă. Pentru a îmbunătăți propunerea Comisiei am făcut șase sugestii. În primul rând, cred că este foarte important să existe o cooperare cu autoritățile de supraveghere a pieței din uh, țările terțe. Această cooperare trebuie să fie îmbunătățită. În al doilea rând, această cooperare ar trebui să fie inclusă și în negocierile comerciale pe care le poartă Comisia Europeană, pentru că mm, sunt foarte multe negocieri în curs În al treilea rând, iarăși un aspect important, statele membre trebuie să aloce suficiente resurse pentru supravegherea pe piață și pentru autoritățile vamale, pentru ca acestea să-și exercite competențele și aici există foarte multe diferențe între statele membre și opinii diferite despre modul cum ar trebui să funcționeze aceste sisteme și este foarte important să avem aceleași reguli în toate statele membre. Sigur, ar fi ideal rămâne de văzut. Comisia ar trebui să aibă un rol mai activ, întărind cooperarea în acest domeniu și asigurând un, uh, un teren echitabil de, uh, de joc. În al cincilea rând, Comisia ar trebui să evalueze funcționarea mecanismului de cooperare dintre statele membre și țările terțe și, în al șaselea rând, propun o bază de date paneuropeană privind uh, vătămările, care ar trebui să fie creată și coordonată de comisie. O, o, o bază de date în care să fie introduse toate produsele și toți producătorii care nu respectă aceste reguli. Cred că ar fi o idee bună pentru viitor. Aștept să văd care este și opinia colegilor mei. Sunt sigur deschis la mm, orice discuții. Cum ați spus, termenul de amendamente este același, de punerea amendamentelor este același, 24 iunie. Și aș vrea să văd la ce compromisuri putem să ajungem împreună, însă cred că, în general, avizul nostru va fi unul pozitiv pentru IMCO. Mulțumesc! Mulțumesc, George! Uh, îți doresc mult succes să reunești toate statele membre. Daniel. Din nou, uh, raportorul nostru din umbră, Salvatore Acolino, nu este astăzi la Bruxelles, așa că voi uh, citi câteva observații și din partea dumnealui. Un aspect esențial pentru grupul nostru este relevanța controlelor la frontieră, care trebuie să fie realizate prin instrumente adecvate, tehnice, pentru a le asigura eficiența. De asemenea, este nevoie de o mai mare cooperare între autoritățile vamale, uh, precum și o armonizare a procedurilor vamale, astfel facilitând controlul asupra importurilor, mai ales asupra celor produse cu risc ridicat. Un sistem comun de penalități ar putea de asemenea să fie luat în considerare și cred că vom propune niște amendamente în uh, conformitate cu aceste observații. Și observații de ordin personal. După cum spunea și domnul Cutaș, E foarte important să vedem ce se întâmplă cu uniformizarea procedurilor taxelor vamale. Nu se poate ca întreprinderile să se distreze cu taxele vamale și să-și dirigeze fluxul uh, către anumite porturi pentru a scăpa de anumite controle. E o situație absolut absurdă și aș fi extrem de recunoscător dacă am reușit la nivel transpartenic să abordăm acest subiect. Nu aș vrea să intervin uh, în activitatea altor comisii parlamentare, dar vedem foarte clar că chestiunea competențelor pentru autoritățile vamale uh, e corect încadrată la IMCO pentru a finaliza piața unică și a elimina obstacole, dar vama uh, e un subiect care menționează, care impune transferul de mărfuri în plan global. Și acest subiect are ce căuta în anul 2014 la comisia noastră INTA. Grupul meu politic va milita pentru asta și aș fi extrem de recunoscător să abordăm ca atare acest subiect pentru că mi se pare că ar trebui să uh, revoluționăm acest uh, domeniu, să ne poziționăm mult mai bine. Pentru asta și mulțumesc raportorului. Daniel Paul. Mulțumesc, uh, Daniel Paul. Din nou concis, uh, mulțumesc foarte mult, George. Sunt de acord cu abordarea generală. Este un element esențial și avem nevoie de o abordare coerentă în diferitele state membre. E nevoie de o mai bună cooperare și de mai multe resurse pentru autoritățile de supraveghere a piețelor, pentru că altfel nu are rost să mai vorbim de acest domeniu. Aș ridica un alt element mai larg și anume supravegherea pe piață a produselor care reprezintă o amenințare la adresa siguranței consumatorilor, dar din punct de vedere comercial trebuie să înțelegem că suntem, sunt foarte multe produse care intră pe piața comună și care în procesul de producție deja au ridicat amenințări, riscuri uh, foarte mari uh, față de sănătatea lucrătorilor care le-au produs și acolo ar trebui să existe o supraveghere și în acel moment, tot din același punct de vedere al siguranței uh, produselor. Cristiana? Mulțumesc foarte mult domnului Cutaș. Apreciez foarte mult uh, eforturile sale și textul pe care ni l-a prezentat. Probabil că vă aduceți aminte, ultima dată când am discutat cu comisarul de Gucht, eu însă și alți colegi am vorbit despre importanța armonizării controalelor la vamă. Suntem la sfârșit de legislatură și acela, aceeași problemă rămâne, iată, în discuție. Sper că vom reuși să convingem pe toată lumea că acest element trebuie susținut și că este rolul nostru să-l susținem, armonizarea vamală. Sigur, știm foarte bine că anumite porturi comerciale din nordul de Europei, unde sau uh, lipsa de resurse atribuite autorităților vamale din noile state membre nu permite uh, uh, această siguranță pe care am dorit să o avem din partea sistemului VAMAL. Și astfel se deschide ușa larg unor produse care circulă pe piață și care nu aplică aceleași standarde, astfel afectând uh, competitivitatea sectorului. Și împiedicând și asigurarea trasabilității, trasabilitate care este esențială pentru o monitorizare a întregului ciclu. Așadar, sunt de acord cu ceea ce uh, spune raportorul aici. O mică sugestie și vom înainta de altfel amendamente cât mai rapid în acest sens. Este o solicitare de altfel către Comisia Europeană dacă nu am putea centraliza controalele pe eșantioane de produse cu risc centralizare la nivel comunitar. Pentru că riscăm să muncim degeaba dacă nu facem asta. Mulțumesc, Cristina. Comisia are din nou cuvântul. Mulțumesc, mulțumesc uh, parlamentarilor și mulțumesc raportorului. Salutăm sprijinul pe care l-ați arătat propunerii noastre și viteza cu care tratați această propunere. Multe din amendamentele înaintate uh, vizează o întărire a supravegherii pe piața produselor și este o intenție pe care o împărtășim și noi și am spus asta și în contextul uh, propunerilor precedente. Dorim să vedem cum putem întări această supraveghere pe piață. De asemenea, susținem opinia raportorului conform căreia uh, cooperarea cu autoritățile de supraveghere a pieței din țările țările terțe este esențială și trebuie să vedem cum putem întări aceste aspecte. Am văzut niște propuneri foarte interesante în amendamentele depuse cu, pe acest subiect. Suntem uh, foarte sensibili la problema de resurse despre care vorbiți cu toți. Este o provocare cu care ne, ne um, confruntăm și noi și în și uh, reamintim statelor membre, chiar în contextul de față, că supravegherea pe piața produselor nu trebuie să sufere de pe urma mm, uh, situației actuale din statele membre, însă sigur că nu putem nici să le cerem imposibilul. De exemplu, acea bază de date de care vorbiți este o idee foarte bună. Trebuie să vedem dacă putem gestiona toate acele aspecte pe care le ridicați aici și în același timp să impunem statelor membre și Comisiei un sistem nou care mm, va ridica foarte multe provocări în termen de resurse. Și trebuie să vedem, mm, să, să, să reconsiderăm nevoile de resurse și atribuirea lor. Um, salutăm uh, discuția propusă de dumneavoastră și dorim de asemenea să vă rugăm să invitați și pe colegii noștri de la uh, departamentul responsabil cu vămile, pentru că vor fi foarte încântați să participe și uh, acest schimb de informații ne va ajuta foarte mult să înțelegem mai bine ce se întâmplă pe partea de implementare. Și vă mulțumesc și pentru urgența cu care tratați această propunere. Cu toții ne dorim același lucru, și anume o adoptare a textului până la sfârșitul acestei legislaturi. Este un semnal important de transmis cetățenilor din, parla- din partea Parlamentului European și vă vom susține în acest sens. George, vrei să revii? Foarte succint doresc să mulțumesc uh, tuturor colegilor care au intervenit, vă mulțumesc pentru sprijin și uh, este clar că cel mai uh, complicat va fi negocierea cu Consiliul, acolo se va juca jocul cel mare, însă Sper că cu toții vom, avea, vom, vom da dovadă de suficientă putere de convingere și vom putea să restabilim încrederea cetățenilor în piața europeană uh, unică. Mulțumesc! Thank you, George. It's the same uh, calendar of deadline. Da, mulțumesc. Exact același termen pentru înaintarea amendamentelor. 24 iunie, ora 6. Bun. Trecem la punctul următor de pe ordinea de zi. O întrebare orală referitor la relațiile comerciale UE-Taiwan. Dezvoltările în, și investițiile în relațiile dintre Uniunea Europeană și Taiwan s-ar putea să aibă un impact pozitiv asupra ambelor economii. Și întrebarea este oare dacă Uniunea Europeană este suficient de bine pregătită în, uh, pentru a face fața, fața acestor schimburi comerciale cu Taiwan. În principiu, va avea loc o ședință a coordonatorilor mâine pe această temă. Aș vrea să știu cine vorbește astăzi. Daniel? Ja, ähm, lieber äh, Robert, ich glaube... Dragă Robert, ar fi mai bine să tratăm acest punct împreună cu următorul, relațiile comerciale cu China. În numele grupului meu politic salut faptul că Comisia Europeană vrea să uh, își bazeze relațiile comerciale cu China pe un fundament solid, uh, deci un acord, și cred că trebuie să ne poziționăm și noi ca Parlament. De altă parte, cred că trebuie să ne asigurăm de faptul că acea parte a Chinei care nu intră printr-un asemenea acord să nu fie defavorizată. Pentru mine și grupul meu politic e important să discutăm și despre situația Taiwanului așadar. Pentru că sunt uh, două fațete ale aceleiași monede, mai ales dacă luăm chiar în serios relațiile cu China. Așa că v-aș ruga să tratăm aceste subiecte la oaltă. În urma discuțiilor din săptămânile trecute, propunerea mea ar fi să depunem un amendament, să modificăm rezoluția pentru Taiwan în așa fel încât acolo să ilustrăm partea investițională, iar comerțul să fie estompat în așa fel încât să reușim să progresăm în negocierile cu ambele guverne. E, mo- e Uh, foarte important să dezvoltăm relațiile cu China pe mai departe. Un uh, acord e important pentru investiții bilaterale. Dacă analizăm date concrete, vedem că avem uh, un acord cu Corea de Sud, avem în desfășurare un acord de liber schimb cu Japonia, discutăm cu toate țările ASEAN despre acorduri de liber schimb și e corect față de Taiwan să nu rămână complet exclus, pentru că dacă toate țările din regiune au un acord cu noi, minus Taiwanul, atunci e o problemă. Plus că există întreprinderi europene care au interese aici, pentru că Europa este un mare investitor străin direct în Taiwan și cred că așa vom ține cont și de interesul cetățenilor, interesul antreprenorilor și interesul mediului de afaceri european v-aș fi recunoscător să tratăm aceste subiecte împreună, cu consecința că la subiectul Taiwan trebuie să ne axăm strict pe acel subiect investițional. Mulțumesc! Da, sunt absolut de acord cu acest lucru. O să discutăm aici doar amendamentele și după, care, după aceea trecem la subiectul legat de China. Bernd, mă neliniștește faptul că sunt uh, de aceeași părere cu domnul Caspari că da, trebuie să tratăm uh, uh, deodată Taiwan și China și că la rezoluția pe Taiwan trebuie să ne axăm cu adevărat pe sectorul investițional și să lăsăm la o parte tot ce ține de relațiile comerciale. Mulțumesc și eu. Um, uh, Francis Keller. Doamna, doam, doamna Keller. Da, mulțumesc. Cam pe aceeași lungime de undă cu ceilalți doi vorbitori. Noi suntem de părere că, de fapt, comerțul uh, n-ar însemna că nu trebuie să mergem și mai departe decât ceea ce avem în momentul de față. Și singurul punct asupra căruia nu sunt neapărat de acord e ideea aceasta de urgență, faptul că trebuie să avem un astfel de acord de investiții UE-Taiwan. Există deja foarte multe investiții. Evident, cu toții suntem îngrijorați de situația lucrătorilor de acolo. E clar. Însă un astfel de document nu se referă la protecția angajaților, a lucrătorilor, ci mai degrabă la protecția investițiilor, investitorilor, așa că nu prea văd unde este starea de urgență. Mulțumesc. Yeah, I mean the text and the resolution have being... Textul din rezoluția care a fost distribuit, în principiu era vorba de o întrebare orală și nu de discuții pe tema acesteia. Schultz is our standing Okay. Um, yeah, Helmut Schultz is the standing rapporteur but on China, but... Acum. Domnul Schultz, dar mai întâi am să dau cuvântul domnului Campbell. Campbell. Mulțumesc, domnule președinte. Da, foarte pe scurt. Am fost în Taiwan, am vizitat, am văzut industria de tehnologică de vârf de acolo. Punctul la care vreau să mă refer este faptul că Taiwanul investește și investițiile sunt foarte importante și noi investim în Taiwan, investim în China. Acum rămâne de văzut cum analizăm aceste investiții din punct de vedere politic. De aceea este foarte important ca noi să încercăm să avem un astfel de acord cât mai repede cu putință pentru ca a clarifica situația. Anybody else to... Right. Mai dorește cineva? Nu? Bun. Foarte bine. Trecem acum la negocierile UE-China. A, comisia. Comisia? Different commissioner, so... Da, avem două persoane diferite din partea comisiei. Bun. Thank you very much, Peter Bertz, head of unit for the FAR. Mulțumesc, numele meu e Peter Vast și sunt șef de unitate pentru relațiile cu Extrem Orient. Am lansat într-adevăr negocieri și ne ocupăm de astfel de negocieri. Orice fel de negocieri sunt întotdeauna binevenite, deci am lansat astfel de negocieri cu Taiwanul. E vorba de negocieri care sunt în curs cu un număr de țări terțe. Și depinde și de perspectivă. Multe state au recunoscut Taiwanul ca fiind un stat și mai sunt și alte țări care au negociat un acord similar și cu China. Acum, în ceea ce privește Statele Unite, am analizat poziția lor și moțiunea, proiectul de moțiune spune că s-a încheiat un acord de investiții, însă trimiterea la acordul de investiții ar trebui să, să uh, fie, de fapt, o declarație de investiții între uh, reprezentanți americani și cei din Taiwan. E vorba de o declarație comună despre principii care stau la baza unor astfel de investiții. Deci nu e un acord, ci o declarație comună în ceea ce privește posibilitatea de investiții între, cele două, între cei doi parteneri. Și în principiu e vorba de un cadru care a fost detaliat în patru pagini pentru a avea aceste principii necesare pentru investiții. În ceea ce ne privește, este un partener comercial important, cu o dimensiune politică importantă. Avem relații cu Taiwanul, avem un dialog constructiv în curs și va trebui să de hotărâm, așa cum s-a spus, care vor fi resursele ce vom aloca și care este importanța economică pe care o are acest partener Trebuie să vedem și să analizăm și declarația Statelor Unite în ceea ce privește principiile pentru investiții internaționale și pentru acordurile bilaterale de investiții. Va trebui de asemenea să vedem care e progresul ce poate fi înregistrat în momentul în care se vor lansa negocierile și cu China și apoi vom mai vedea cum anume acest lucru va putea să aibă un impact asupra relațiilor noastre cu Taiwanul. Thank you very much. Uh, Mulțumesc foarte mult analiza proiectului de rezoluție va, se va face în ședința noastră din luna iulie. Bun, trecem la punctul următor de pe ordinea de zi. E vorba de negocierile UE-China vizând încheierea unui acord de investiții bilateral. Oh, sorry, Mr. Schultz standing up. Sorry, you're the shadow. I do apologize. Domnul Winkler, a, dumneavoastră sunteți raportor din umbră, îmi cer scuze. Domnul Scholz. Da, de fapt, voiam să mă refer la rezoluția um, despre China. Investițiile sunt un indicator important pentru că sunt două economii integrate și cu cât sunt mai integrate, cu atât investițiile sunt uh, mai uh, importante, pentru că vizează bunăstarea partenerului economic volumul comercial a crescut între Uniunea Europeană și China. Nici nu vreau să mă refer aici la toate statisticile, dar cert este că nivelul investițiilor directe astăzi este totuși mic. Unele întreprinderi europene pe termen lung au un plan, au început, de exemplu, să investească în urmă cu 20 de ani în China și acum și-au construit adevărate corporații uh, pe piața din China. Uh, reprezentanții industriei auto din Germania, întreprinderi poloneze și altele, uh, la început au ezitat. De cealaltă parte, întreprinderile chine, chineze au început să investească strategic în statele membre recent. Potențialul e de ambele părți și nu este unul suficient uh, exploatat acordurile uh, dintre China și statele membre nu au schimbat nimic. Studiul de impact al Comisiei pleacă de la premisa că un acord investițional între UE și China va spori investițiile dacă se uh, va baza și pe deschiderea pieței. Și aceasta este intenția și propunerea noastră. Sigur că există și ambiția dimensiu, uh, uh, intenția uh, scăderii prețurilor investiționale. Dar acest lucru deocamdată nu e foarte clar. Experiența germană și engleză ne arată că va dura foarte, foarte mult până ce investițiile vor avea un efect pozitiv. Dar dacă întreprinderile vor reuși să pătrundă pe piața Chinei, atunci acest lucru se va întâmpla cu efecte impresionante. Așa că se pune întrebarea ce putem face pentru ca timpul de amortizare să scadă și pentru ca IMM-urile să primească un stimul de, de, de a face investiție. Comisia pleacă la de, de la premisa că uh, e foarte importantă și protecția uh, proprietății intelectuale. întreprinderile trebuie să coopereze cu uh, autoritățile. Acest lucru e foarte important și cred că acest acord nu ar trebui să vizeze doar uh, reducerea joint, de joint ventures. Formularea mandatului ar trebui să se bazeze pe interesul reciproc. Există strategii de dezvoltare ale ambilor parteneri, strategii care Um, se bazează pe um, evoluția pe termen lung. Investițiile în China au putea să ducă la sporirea uh, numărului de și cantității de emisii, așa că ar trebui ca toate investițiile să vizeze uh, plasarea de sume în domenii nepoluante. E, sunt importante standardele de mediu acest acord ar trebui să fie unul foarte clar, fără echivoc. Trebuie să existe reguli cum că nu pot fi uh, trecute cu vederea anumite norme în vigoare. E foarte important să existe transparență în negocieri, mai ales că în curând, în Uniunea Europeană vom avea 28 de state membre și cetățenii se tem puțin de investițiile din China. Aceste îngrijorări trebuie combătute cu transparență, mai ales că există această amenințare. Uh, mi se pare că ar trebui să există o procedură de protecție de la stat la stat, nu de la investitor la stat, în așa fel încât să avem un stimulent. Studiul de impact spune că opțiunea unui acord comercial nu a fost verificată. De partea Chinei nu ar exista interes pentru asta, dar eu cred că e greșit, pentru că am avut o ofertă, există câteva um, idei în acest sens, iar Uniunea Europeană ar trebui să fie foarte atentă. Există mai multe capitole importante pentru Uniunea Europeană, capitole care sunt tratate și în acordurile cu SUA sau cu Canada. Deci, în momentul în care ne formulăm poziția față de China, va trebui să fim uh, foarte coerenți. Există un calendar, vom dezbate mai întâi proiectul de rezoluție Apoi, vor putea fi depuse amendamente până pe 21 august, iar în septembrie vom uh, vota la Comisia Parlamentară și în octombrie vom ajunge la plenară numai bine înainte de Consiliu. Până atunci, poziția noastră va fi uh, gata formulată. Mulțumesc! Și aștept cu nerăbdare sugestii din partea colegilor, a raportorilor din umbră și alții. Um, well, Helmut, I'm sure you'll be here on the Da, cu siguranță veți fi gata până la 21 august, în așa fel încât să vă asigurați că s-a și respectat termenul ăsta de depunere a amendamentelor în Da, verii. via, da, am 22... Pe 22 septembrie avem uh, lucrările la Bundestag, așa că vă dați seama că noi suntem uh, în lucru în august. Sunt pregătit. Um, any, any other question? Any... Mai sunt alte intervenții? Mai sunt alți raportori din umbră care doresc să intervină? Iulius Winkler. Da, mulțumesc foarte mult și aș dori să mulțumesc și pentru comentariile pe care le-am ascultat. Doar câteva idei pe marginea acestor subiecte. Încă din 2009 investițiile reprezintă o politică și înțelegem, Comisia a reacționat în mod foarte corect la momentul potrivit, în 2010, în momentul în care și-a dezvăluit opinia și anume că vor exista oportunități de investiții cu China ce vor fi discutate și acest lucru în principiu ar trebui să înlocuiască acordurile de investiții bilaterale pe care le are în momentul de față China cu mare parte din statele membre, dacă nu chiar cu toate. Apoi, după doi ani de zile, ce am văzut? Am văzut că anul trecut, la summitul China-UE, s-a ajuns la un acord și în toamnă, la summitul următor, uh, China și-a manifestat din nou dorința de a întări negocierile care să ducă la un eventual acord de principiu. În fine, eu cred că acum ar trebui să discutăm și despre ritmul începerii acestor negocieri. Cred că un pic de viteză aici ar prinde bine. în loc să discutăm despre eventualitatea posibilității de a lansa cine știe când eventual o negociere, haideți să discutăm, nu? Și un alt aspect deosebit de important îl reprezintă accesul în, pentru întreprinderile europene, pentru protecția investițiilor, protecția investitorilor și evident aici trebuie să includem și drepturile de proprietate intelectuală în ceea ce privește tehnologia europeană și drepturile de proprietate intelectuală în sine reprezintă un aspect, un capitol deosebit de important. Evident, trebuie să construim un parteneriat și evident, știm foarte bine că va fi un proces și o procedură îndelungată. Însă am senzația, cel puțin Comisia Europeană, e cea care, pentru că ea va negocia, e cea care va trebui să utilizează orice posibilitate pentru a accelera ritmul acestor negocieri, pentru că investițiile reprezintă, de fapt, miezul comerțului. Și trebuie să avem un echilibru în ceea ce privește aceste acorduri bilaterale, pentru că ele sunt foarte diferite. Unele sunt mai echilibrate, altele mai puțin echilibrate. De aceea, trebuie să avem un astfel de acord, un astfel de mecanism care să ne permită să găsim echilibrul necesar. Bent. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu cred că chestiunea efectelor secundare este foarte importantă. Uh, e vorba de realitatea Chinei, pentru că noi știm că proprietatea intelectuală, sau mai degrabă nerespectarea acesteia, este un lucru foarte problematic sunt lucruri care ne îngrijorează, de exemplu problemele fiscale. Dacă, într-adevăr, suntem de acord cu uh, semnarea unui acord de investiții bilateral, trebuie să vedem exact cu ce condiții, cu ce efecte secundare și să clarificăm totul a priori. Acest lucru este important mai ales pentru IMM-uri, pentru că uh, IMM-urile nu au o experiență îndelungată uh, în ceea ce privește prezența pe piață și accesul la piață prin comparație cu un mare concern precum Volkswagen. Și mai degrabă experiențele tind să fie negative. În al doilea rând, adesea europenii se tem de investițiile chineze. E vorba de chestiunea siguranței, uh, respectarea drepturilor lucrătorilor și așa mai departe. Dar există și exemple pozitive. Cu mijloace chinezești s-a reușit. Volvo este un exemplu. Și iată că la Volvo evoluția a fost una favorabilă, sunt respectate toate standardele, toate normele în vigoare, drepturile lucrătorilor. Deci, se poate drepturile fundamentale ale lucrătorilor trebuie avute în vedere prin prisma efectorii de investiții. Și în al treilea rând, ne uităm la felul în care litigiile sunt uh, soluționate. Costurile care apar sunt foarte mari și sunt costuri pe care și le permit doar marile întreprinderi. Soluția nu poate fi decât una. Cu gândul, uh, cu gândul la IMM-uri, trebuie să avem un mecanism state to state, de la stat la stat, în așa fel încât să putem interveni în interesul IMM-urilor și să nu aibă posibilitatea doar concernele internaționale să financeze un asemenea caz. Mulțumesc, m-am doar un singur vorbitor înscris, doamna Keller. Thank you very much. Um... Mulțumesc foarte mult. Și aș dori să mulțumesc domnului Schulz pentru această prezentare, această introducere. Am destul de multe întrebări, dacă vă place sau nu, indiferent, și către dumneavoastră și către comisie. Comisia a spus mai întâi că situația s-a schimbat și că înainte nu era momentul potrivit pentru a avea un astfel de acord investițional cu China și că acum se pare că lucrurile s-au modificat și că a venit momentul potrivit pentru un astfel de acord, în timp ce chinezii spun că de fapt nu s-a schimbat nimic de la ultimul summit până în prezent și că încă nu vor să-și asume niciun fel de preangajament. Deci dacă ne uităm la ceea ce spune guvernul chinez, lucrurile nu s-au schimbat din punctul lor de vedere și dacă ne uităm la poziția comisiei, comisia spune că se întrunesc condițiile necesare și că lucrurile s-au schimbat și că China ar fi gata să se angajeze la un astfel de acord investițional. Atunci întrebarea mea este cum se face că acum e momentul potrivit și că lucrurile s-au schimbat. Ce anume s-a schimbat? Apoi, nu înțeleg foarte bine care este atitudinea acestor uh, parteneri chinezi, pentru că ei au acces, nu, să facă investiții. Ori noi suntem cei care ne dorim să avem acces la piața chineză și vrem să avem mai multe oportunități pentru întreprinderile noastre și atunci ce suntem noi gata să cedăm chinezilor în schimb? De ce am avea nevoie de un astfel de acord? Și există oare dovezi că s-ar putea ajunge la un astfel de acord? Oare China va fi în măsură să ceară un acord de liber schimb pentru a avea un astfel de acord de liber schimb? Care sunt informațiile din partea Comisiei în acest sens? Și apoi îngrijorări în ceea ce privește anumite preluări ostile din partea investitorilor chinezi. Și pentru că ei dispun de capital și dintr-o dată acest capital apare, este investit și se preiau în mod ostil anumite întreprinderi. Eventual nu cumva se vizează accesul către o tehnologie inovatoare europeană și că se fac astfel de investiții agresive. Eventual uh, nu am putea include o astfel de clauză în acord, în așa fel încât să putem defini care este nivelul de securitate și de uh, încredere reciprocă pe care vrem să-l instaurăm pentru că mare parte din țările care au încheiat un acord cu China au o astfel de clauză în acordurile lor și atunci oare eventual nu am ajunge la o situație, știu eu, oarecum conflictivă. Cum am putea să introducem o astfel de definiție într-un text de acord de liber schimb? Și o ultima întrebare, ce se va întâmpla cu întreprinderile care sunt, de fapt, proprietatea statului? Aici am vrea să avem niște răspunsuri clare ci în același timp să știm care ar fi șansele să avem o, un nivel concurențial de competitivitate loială din partea Chinei. China poate bloca anumite investiții. Și atunci, cum poate obține Comisia niște garanții din partea partenerului chinez, și anume că nu vor exista astfel de blocaje din partea Chinei? Uh, deci un astfel de acord investițional, uh, dacă n-ar conține o astfel de clauză, n-ar mai avea niciun sens. Și apoi, în ceea ce privește dezvoltarea sustenabilă, au clauză de răspundere a întreprinderilor în acest sens, în ceea ce privește dezvoltarea durabilă. Deci s-a cerut așa ceva. Deci o primă întrebare referitor la durabilitate și o a doua întrebare referitor la caracterul obligatoriu în astfel de norme cum anume acest lucru ar putea fi integrat în text, pentru că vă imaginați că asta e ceva vital, deosebit de important pentru noi. Um. Mulțumesc și acum Filip din Palatul Sudas din partea Comisiei. Well, <clears throat> thank you uh, for the questions. Mulțumesc pentru întrebări. Multe dintre ele își vă găsi un răspuns pe durata negocierilor, pentru că nu putem răspunde încă de pe acum la toate întrebările care au fost evocate. Așa că astăzi, evident, noi ne dorim și suntem foarte interesați și am făcut asta, am spus asta în mod foarte explicit. Ne dorim un astfel de acord și ar fi logic să avem un acord care să includă atât, taxa, atât latura uh, uh, de taxe vamală, cât și latura legată de protecția investițiilor și a investitorilor. Noi, în mai multe ocazie am discutat cu omologii noștri chinezi pentru a ne asigura că ei vor obține toate autorizațiile necesare în intern pentru a putea lansa negocierile. Și ei sunt în continuare într-o situație în care încearcă în continuare să găsească, să obțină toate aceste mandate de negociere, autorizații de negociere. Și deci omologii noștri chinezi vor organiza o întâlnire, probabil că noi vom merge să-i vizităm în China. Evident, încă nu știm exact care va fi calendarul, nu vom ști, încă nu știm exact cum va arăta acest mandat de negociere, um, însă avem speranța să fim într-o situație în care să putem lansa negocierile la summitul UE-China următor, însă deocamdată încă nu am primit o confirmare din partea omologilor chinezi în acest sens. E adevărat că una din opțiuni ar fi studiul de impact și studiul de impact a fost încheiat înainte de a discuta despre acordul de liber schimb din septembrie. Iar ideea unui pachet exhaustiv de cooperare a inclus și această idee de uh, acord de liber schimb. No, nu ni s-a părut a fi o, o fezabilă din ambele puncte de vedere, atât din punctul nostru de vedere cât și din punctul de vedere al chinezilor, să avem un astfel de acord de liber schimb, ci ne-am dorit mai degrabă un acord investițional, ca un prim pas. Un prim pas pe care vrem să-l facem și eventual un acord de liber schimb ar putea fi uh, luat în considerare ulterior. Acum, în ceea ce privește drepturile de proprietate intelectuală, e adevărat că acesta este un capet, capitol important și vrem ca aceste drepturi să fie incluse în acord și să fie oglindite în uh, mandatul de negociere Evident, pe durata negocierilor vom trăi și vom vedea. Nu cred că vor exista controverse prea mult mari în acest domeniu, pentru că și China e de acord cu această idee și are astfel de clauze prevăzute în celelalte acorduri pe care le are încheiate cu partenerii săi. Se consideră de asemenea și posibilitatea de a include și ideea unui mecanism de soluționare a litigiilor și pentru dezvoltarea durabilă și prevederile din domeniu, am vrea să avem o rezolvare amiabilă a eventualelor litigii ce ar putea apărea. Da, într-adevăr, avem intenția să includem toate aceste elemente legate de dezvoltarea durabilă în textul acordului. E vorba de un acord care reprezintă de fapt o, o, o, ceva unic în sine și unic și în relațiile noastre cu China, așa că va trebui mai întâi să așteptăm un feedback din partea partenerilor noștri pentru a ști exact ce vom avea pe masa de discuții. Acum, în ceea ce vrește întreprinderile, evident, e clar că e un aspect pe care îl analizăm, încercăm să vedem care sunt practicile curente în uh, țările care negociază deja cu China în momentul de față și încercăm să găsim căi pentru a, aj, pentru a ajunge la o astfel de situație în care protecția să fie de la stat la stat. Și trebuie să vedem cum anume fluxurile de investiții se vor produce între, venind dinspre China spre UE și invers. Și va trebui să găsim aranjamentele necesare cu guvernul chinez în acest sens. E adevărat că trebuie să luăm toate aceste aspecte în considerare pe durata negocierilor. Apoi, e adevărat că sunt anumite elemente care nu pot face parte din acordul bilateral investițional. Noi ne-am gândit la astfel de prevederi în acord Însă va trebui să mai analizăm situația și așa cum ați spus și dumneavoastră, există anumite state membre care au deja anumite mecanisme uh, de acest gen legate de securitatea națională care sunt incluse în astfel de acorduri și va trebui să vedem cum vom putea utiliza astfel de mecanisme, cum putem evolua din situația actuală înspre o situație în care putem face acest screening și în care putem prelua până în ce măsură putem prelua astfel de mecanisme în noul acord, însă vom încerca să vedem care va fi calea cea mai bună pentru a rezolva această problemă. Cred că am acoperit toate subiectele pe care le-ați evocat. Dacă nu, atunci eu rămân la dispoziția dumneavoastră. Da, mulțumesc. Move on to item. Thank you very much, by the way. Sorry. Uh, Data limită de depunere a amendamentelor este identică cu uh, cea a rapoartelor precedente. Foarte bine și Acum trecem la punctul următor de pe ordinea de zi. E vorba de accesul bunurilor și a serviciilor din țări terțe pe piața internă a achizițiilor publice a Uniunii și procedurile de sprijinire a negocierilor referitoare la accesul pe piațele achizițiilor publice din țări terțe. E vorba de un regulament care ne permite să avem un un mecanism uh, referitor la accesul acestor bunuri și servicii din țări terțe pe piața internă o pârghie și pentru a realiza acest document e nevoie de un studiu de impact care să analizeze situația actuală și Comisia a efectuat un astfel de studiu de impact și ca urmare a acestuia s-a constatat că există un anumit număr de întrebări care trebuie să fie aspecte care trebuie să fie dezbătute și ulterior s-a redactat propunerea legislativă. Ideea este să analizăm mai în detaliu anumite elemente pentru care figurează în zi, cum ar fi, spre exemplu, piețele achizițiilor publice, care ar putea fi beneficiile de pe urma deschiderii astfel, unor astfel de piețe, care este impactul asupra creării locurilor de muncă, care ar putea fi riscurile de contramăsuri din partea partenerilor noștri și doar așa câteva elemente pe care doream să le evoc. Acum, Daniel, te rog frumos, dacă eventual Am putea să așteptăm mai întâi să ia cuvântul doamna Al Capone și apoi dumneavoastră. Thank you, Chairman. I will be uh, extremely brief. Um, you have... Voi fi foarte concisă. Avem uh, patru documente de experți pe uh, masa de discuție și în dosarul dumneavoastră, așa că nu voi intra în detalii. Voi uh, uh prezenta concluziile noastre principale cu două observații preliminare. Uh, obiectivul acestei evaluări detaliate este nu de a face o judecată de valoare asupra conținutului acestei propuneri, ci de a ne uita la acele aspecte metodologice. Am încercat să vedem dacă evaluarea de impact a Comisiei pre, pre, permite Comisiei dumneavoastră să dispună de o cunoaștere globală a situațiilor și a consecințelor intenționate sau neintenționate pe care le-ar putea avea această propunere. În al doilea rând, am uh, solicitat uh, prezența unor experți independenți, pentru că știm că este un aspect tehnic și controversat, de aceea am vrut să lucrăm cu experți independenți, independenți nu numai în sensul că nu au niciun fel de interese în acest caz, lucru care este obligatoriu de fiecare dată când apelăm la expertiză externă, dar vrem să ne asigurăm, am vrut să ne asigurăm de asemenea că experții au lucrat independent unul față de celălalt. Deci nu știau că mai sunt și alți colegi care se a pleacă asupra aceluiași subiect. Și a fost foarte interesant că cei patru experți au ajuns cam la aceleași concluzii și nu s-au contrazis. Iarăși un aspect important. Primul document a fost uh, redactat de domnul Mate Vințe, care este așezat chiar lângă mine și care a acceptat uh, să participe la această reuniune și să răspundă la orice întrebări legate de aspectele tehnice ale documentului său. Uh, o altă evaluare a fost făcută de mm, dr. Andreea Renda de la CEPS, care își cere scuze că nu a putut fi prezent, este la Moscova. Și mai avem trei alte documente care se axează pe niște aspecte mai specifice. Domnul Teles de la Universitatea Bangor pe impact, se axa pe impactul asupra IMM-urilor. Apoi, profesorul Dimitri de la Universitatea din Siena s-a referit la niște considerații foarte greu de înțeles, dar interesante, privind acea teorie a jocului. Și am primit o serie de întrebări de la INTA, la care am încercat să răspundem și am formulat și niște observații de ordin general. Știm că această evaluare de impact intervine într-un domeniu în care nu este ușor să faci acest lucru și a trebuit să ne bazăm pe foarte multe ipoteze de plecare Documentele noastre de lucru sunt foarte critice. Însă nu cred că este o că a fost o surpriză acest caracter critic pentru colegii noștri de la DG Market și DG Trade, pentru că este vorba aici despre un mecanism intern de control în cadrul comisiei. Fiecare uh, evaluare de impact este verificată de un comitet al evaluării de impact care funcționează în interiorul comisiei și acest comitet emite două avize. Și voi citi uh, acest al doilea aviz. Se spune că acolo că analiza făcută susține proporționalitatea și necesitatea uh, susține faptul că proporționalitatea și justificarea acestei propuneri sunt destul de slabe. Deci nici comitetul um, pentru această evaluare de impact nu este convins de justificarea acestei propuneri. Acum, în ceea ce privește deschiderea piețelor, în documentul datat de doctorul Renda, se face o analiză critică a modului în care Comisia a măsurat această deschidere și la început uh, um, această măsurare, se, măsurătoare se uh, bazează pe uh, deschiderea de iure față de uh, cifrele din acordul privind achizițiile publice. În al doilea rând, probabil că aceste cifre erau deja învechite în momentul în care Comisia le-a folosit, pentru că acest acord al achizițiilor publice uh, a suferit o, o actualizare care n-a fost luată în considerare. Și apoi, Comisia se referă la, numai la o subsegmentare a piețelor de achiziții publice și nu ia în considerare o viziune de ansamblu. Și, foarte important, există o diferență între deschiderea juridică a unei piețe și deschiderea de fapt a acelei piețe. și chiar și evaluarea deschiderii de fapt poate fi chiar mai greșită decât cea de iure. Expertul nostru este foarte convingător și spune că deschiderea pieței europene față de achiziții publice nu este Uh, mai mare decât cea a partenerilor săi uh, cei mai uh, importanți, cum sunt Mexic, Rusia. Baza pentru acest regulament însă este exact aceasta, că piața europeană este mai deschisă decât piața celor mai mari parteneri comerciali și această ipoteză de plecare așadar nu este dovedită. Și aici trebuie să cerem Comisiei niște clarificări suplimentare. De asemenea, acest lucru implică faptul că partenerii comerciali cei mai mari ar avea niște măsuri de stimulare limitate, ar oferi măsuri de, de stimulare limitate piețelor. Însă, în practică, având în vedere că piața Uniunii Europene, până la urmă, nu este atât de deschisă, acest lucru nu este valabil. De asemenea, se vorbește și despre impactul asupra creării locurilor de muncă, impact care e posibil să fi fost supraevaluat. Expertul vorbește despre o estimare, uh, o încercare de estimare, uh, care rămână o încercare, nu este ceva fix. Impactul asupra IMM-urilor um, a fost evaluat numai parțial și numai cu privire la potențiala internaționalizare a acestora. Însă în acest context este poate chiar mai important să ne uităm la IMM-urile care participă la licitații cu um, întreprinderi din țările terțe în ceea ce se numește lanțul um, de aprovizionare mondial, global. Ei bine, în acest context este posibil uh, ca IMM-urile să fie IMM-urile europene să fie astfel subcontractate de către operatori din țările terțe. Și credem că aici ar fi trebuit să se analizeze acest impact potențial asupra IMM-urilor. Nu susținem că acesta va fi foarte ridicat, însă o evaluare, această evaluare de impact nici nu ia în considerare acest aspect. Riscul măsurilor de retorsiune este probabil subestimat conform experților, pentru că nu ia în considerare în mod suficient faptul că aceste contramăsuri nu apar numai în domeniul achizițiilor publice, ci pot apărea sau chiar au cele mai mari șanse să apare și în exteriorul acestui uh, sector. Însă aceste măsuri de retorsiune nu sunt uh, incluse în riscurile identificate. Apoi, plafonul de 5 milioane. Acesta nu este justificat. Uh, pare să fie stabilit în mod arbitrar, dar poate că m, mm, Comisia ne va putea explica această alegere. Și un punct esențial, important în orice evaluare de impact, Comisia trebuie să explice scenariul de referință, nu numai din punct de vedere static, ci să explice cum va, evalua, cum va evolua acesta pe viitor, chiar și în absența legislației respective în uh, contextul unei modificări um, a um, cotelor comerțului mondial, este interesant să vedem cum explică Comisia evoluția situației, nu să se bazeze pe uh, situația din 2011, care probabil că este deja uh, depășită și mai lipsește ceva din această valoare de impact și anume impactul potențial asupra diferitelor opțiuni aflate la dispoziția uh, contribuabililor. Un aspect care lipsește, deci, sau care este prezent doar foarte marginal. În rest, propun să mă opresc aici și să vă las să consultați aceste documente. Sper că v-am oferit câteva elemente pe care le puteți discuta cu Comisia și Astfel veți putea cere clarificări, mai ales cu privire la ipoteze, la metodele de estimare și de calcul. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum vreau să-i dau cuvântul lui Daniel, dar înainte de asta... A, nu, voi vorbi după ce vorbește Daniel, pentru că cred că va avea lucruri foarte interesante de spus. Dragă Robert, mulțumesc! ascultăm ce are să spună Departamentul de Studii de Impact și mulțumim pentru faptul că au uh, analizat acest document al Comisiei în detaliu. Recunosc deschis că studiul are anumite puncte slabe, Uh, era de așteptat, dar uh, mă surprinde totuși uh, faptul că are un mesaj atât de distrugător. S-a discutat despre deschiderea adevărată, real openness, a pieței. Se pune întrebarea dacă piața europeană e mai deschisă decât altele din lume. Apoi, impactul asupra creării locurilor de muncă spune că Mm, măsurile de retorsiune nu vor avea chiar acele uh, efecte scontate. Uh, impactul asupra contribuabililor este insuficient analizat, deci devine clar că Comisia e nevoită să reia anumite puncte. Și apoi, a sosit momentul să analizăm două subiecte – E vorba nu doar de un instrument pentru deschiderea propriei noastre piețe, se pune întrebarea în ce cazuri vrem să ne închidem piețele. Christopher Fiernel este uh, raportor pe acest dosar și în următoarele săptămâni cu siguranță se va consulta cu noi. Și apoi avem și raportul lui Nicolo Rinaldi cu privire la motivul pentru care închidem anumite piețe, din variate considerente. Trebuie să existe posibilitatea ca pentru întreprinzătorii noștri să putem deschide anumite piețe. În studiul de impact e spus clar că nu vom avea neapărat aceste efecte pe care ni le promite Comisia. Așa că, din punctul meu de vedere, mi-ar conveni ca acum Comisia să ne spună care e părerea sa. De cealaltă parte, e foarte clar că noi suntem forța de legiferare, noi Parlamentul, și mulțumesc pentru faptul că experții externi au analizat exhaustiv acest subiect. Vă recomand să analizați în detaliu aceste documente. Pe mine m-au iluminat. Le-am parcurs în ultimele săptămâni, au fost uh, revelatoare eu cred că ar trebui să ținem cont de acest aviz, dar până la urmă să nu uităm că noi suntem forța de legiferare, noi trebuie să luăm o decizie și cred că pe aici, pe acolo, deja am ajuns la un numitor comun cu toții, deja avem uh, piețe internaționale pe care vrem să le deschidem în continuare, vrem să avem un acces uh, sporit pentru întreprinderile noastre. Pe viitor va trebui să ne gândim cum putem să adaptăm regulamentul în așa fel încât punctele slabe care ne-au fost ilustrate în studiul de impact să fie șlefuite. Nu e pusă sub semnul întrebării legislația în acest domeniu în sine, ci avem noi o temă de casă. Există anumite puncte pe care trebuie să lucrăm, dar aștept în continuare să văd ce are Comisia de spus pe acest subiect. Mulțumesc! Președintele, sugeram următorul lucru. Da, într-adevăr, ce ne-a spus și Daniel uh, și ne-a deschis ochii, nu vrem un studiu de impact de fiecare dată, cu fiecare prilej, dar e un aspect interesant. V-aș uh, ruga să fiți succinți ca să putem să revenim uh, la tot acest subiect după ce comisia ne va fi răspuns și ne va fi oferit clarificări. Merită să revenim la acest subiect pentru ca vorbitorii să intervină încă o dată. E totul atât de interesant. Bernd, mulțumesc. Da, mi s-au deschis și mie ochii. Pentru că există multe domenii în care chestiunile acestea sunt vagi. Vrem să utilizăm un asemenea instrument pentru a crea locuri de muncă în Uniunea Europeană? Dacă da, atunci ce înseamnă acest lucru? După studiul de impact pe care l-am ascultat astăzi, am deduce că printr-o asemenea legislație s-ar crea mai puține locuri de muncă sau cum anume trebuie să facem legislația în așa fel încât efectul să fie locuri de muncă în plus, cu adevărat. Și asta fără supraestimări. Nu vrem să închidem piața. Vrem să discutăm despre accesarea pieței în, prin metode neortodoxe. Avem uh, IMM-urile și pentru a uh, rezolva problema acestora, spunem că nu mai uh, lăsăm să participe cei din terțele state, dar nu putem să facem asta în ceea ce privește achizițiile publice și acordurile de achiziții publice. Trebuie să vedem exact care este sensul uh, acestui regulament. Vrem să scăpăm de concurența neloială. Și apoi, de facto versus de iure. Dacă ne dăm seama că de facto nu suntem atât de deschiși precum ne-ar plăcea să credem că suntem, se pune întrebarea de ce se întâmplă asta? Oare din cauza că posibilitățile de iure din statele membre nu sunt suficient exploatate? sau uh, există un fel de uh, intenții ascunse. Eu uh, sunt impregnat cu statul de drept și mi se pare întotdeauna că dacă ceva s-a decis, atunci acel lucru e implementat și că nu ar trebui să existe o diferență atât de mare între de facto și de iure. Dar până la urmă noi trebuie să găsim un răspuns. Nu știu din punct de vedere calendaristic cum vom fi afectați, dar aștept cu nerăbdare, într-adevăr, să ascult mesajul comisiei. Mulțumesc! Um, Emma. Uh, thank you. Um... Emma, mulțumesc. Cred că ceea ce am auzit și ceea ce am citit în evaluările făcute de experți uh, ne deschid, de, ne deschid ochii. Și Propunerea Comisiei se bazează pe ipoteza unei deschideri relative a pieței europene și nu pe realitate. Și țări cum sunt Corea și China par să devină din ce în ce mai deschise. Și atunci, cum putem uh, să spunem în continuare că acest instrument uh, este necesar în contextul acestei deschideri de care noi ducem lipsă față de țările terțe. Însă, în ciuda celor mai bune interese pe care le urmărim, trebuie să luăm în considerare și efectele negative pe care le pot avea aceste discuții și am văzut asta și ce se întâmplă în um, uh, negocierile internaționale și în situația internațională cu panourile solare importate din China, de exemplu. Cred că trebuie să fim conștienți că avem de-a face cu un joc, un pariu, care până la urmă poate că nu va fi câștigător. Și mizele pe care vrem să le extragem de aici ar trebui să fie foarte puternice, pentru că altfel nu uh, sunt eficiente din punctul de vedere al riscurilor pe care le avem în același timp. Iar noi, uh, raportorii din umbră pe acest subiect, ar trebui să ne întâlnim și să discutăm calendarul acestui proces în baza informațiilor pe care le avem. Trebuie să analizăm mai bine aceste constatări și să vedem cum continuăm de aici încolo. Consiliul uh, nu a făcut mari progrese în acest domeniu și trebuie să vedem de ce ne tot concentrăm pe acest subiect dacă el nu conduce deocamdată nicăieri. Ianic, însă, spune domnul președinte, însă îmi fac mari griji despre timpul care ne-a mai rămas. Ianic, știu foarte bine ce o să-mi spui, dar Repet că ne vom întoarce la acest subiect, este un subiect foarte important și îl vom aborda din nou și în următoarea uh, ședință. Am avut o agendă încărcată și n-am început decât la 3 și un sfert, dar nu din vina mea, ci din vina faptului că nu prea aveam membrii prezenți. Ianic, mulțumesc. Voi spune asta și în reuniunea coordonatorilor mâine. Grupul meu și sper că întreg Parlamentul este scandalizat de declarațiile președintelui Barroso, care în International Herald Tribune a comentat excluderea serviciilor audiovizuale din negocierile cu Statele Unite în următorul mod. Face parte, acest lucru face parte dintr-un program de antimondializare pe care îl consider complet reacționar. Iată modul în care președintele Barroso, președintele Comisiei Europene, privește rezultatul unor negocieri care au avut loc în cadrul Consiliului și avizul Parlamentului European. Țin să-mi repet uh, dezaprobarea față de declarațiile președintelui Barroso și sper că președintele acestei uh, comisii va denunța mâine, în cadrul reuniunii coordonatorilor, aceste declarații. Probabil că ați urmărit și dumneavoastră um, schimburile pe Twitter ale uh, Comisiei Europene și ale DG Comerț și probabil că vedeți declarații de genul că dacă avem, încheiem un acord cu Japonia, vom uh, obține 0,6 sau 0,8% uh, câștiguri comerciale de asemenea, s-a susținut că dacă uh, încheiem uh, acordul cu uh, Statele Unite, obținem măcar 0,5% creștere. Însă eu am cerut în repetate rânduri, în comisie și în exterior, să avem niște evaluări proprii sau evaluări independente cu privire la evaluările de impact pe care le face Comisia Europeană. Și când facem acest lucru, observăm că aceste valori de impact ale Comisiei Europene sunt fie subiective, fie eronate sau insuficiente. Și totuși ne construim politica industrială și politica comercială pe baza acestor evaluări. Ca urmare, iarăși, în reuniunea coordonatorilor voi cere ca la acest acord de liber schimb să beneficiem de o contraexpertiză și acest lucru mi se pare absolut logic când vedem defectele enorme uh, ale studiilor de impact ale Comisiei Europene. Mi se pare a fi o necesitate absolută. Și ca să răspund uh, solicitării tale, Robert, cred că trebuie să avem o dezbatere care să nu se refere numai la aceste studii de impact. Aș vrea să ne referim și la sensul strategic al achizițiilor publice. Am tot spus asta. Uh, s-a supraestimat deschiderea piețelor europene și beneficiile în termen de ocupare. Și atunci ar fi momentul să avem o discuție privind mizele pentru IMM-uri în contextul acestor achiziții publice, mizele asupra condițiilor de muncă, asupra condițiilor de mediu, toate acele aspecte care nu au fost incluse în dezbatere și studiile de impact ne demonstrează uh, cel puțin în acest stadiu, că propunerea Comisiei nu este nici necesară, nici eficace. Și trebuie să avem o dezbatere foarte serioasă asupra mizelor achizițiilor publice asupra uh, economiei europene. But, uh, Helmut, um, I would just say that... Ianec, da, cred că de fapt Daniel trebuie să facă asta pentru că el e raportorul. Helmut. Uh, Helmut. Mulțumesc, domnule președinte. Eu cred că discuția aceasta arată că inițiativa legislativă ar trebui retrasă. Mâine ar trebui să ne înțelegem cumva la coordonatori. Datele acestea nu justifică activitatea în plus. Trebuie să ne gândim care sunt acele date pe marginea cărora um, putem să intervenim. Și apoi, din punct de vedere economic, noi suntem într-o situație critică din toate, uh, în, în, to- în toată Europa. Și aici avem un domeniu foarte, foarte sensibil. Ar trebui să ilustrăm faptul că, mai ales din cauza uh, măsurilor de austeritate, guvernele trebuie să acționeze pe piața internă uh, și previzionează chiar o diminuare a pieței interne europene din cauza austerității. E un aspect care trebuie avut în vedere și el. Și e un dublu efort, o dublă obligație aici. Cred că ar trebui să discutăm în continuare. Da, veștile nu sunt îmbucurătoare. Sunt vești triste și pentru uh, toți consumatorii și pentru lucrătorii din uh, uh, diferitele sectoare economice. Studiul de impact ne-a fost prezentat pe scurt și din ceea ce am auzit, IMM-urile nu vor profita Așa că există o serie de aspecte pe care trebuie să le, le analizăm ca principiu, iar uh, de aceea eu i-aș uh, uh, recomanda raportorului să se gândească bine cum vom proceda în continuare. Mulțumesc. Helmut. Mulțumesc, Helmut, foarte mult. Dau cuvântul acum comisiei. Ce? Uh... Mulțumesc, domnule președinte. Reprezint DG Market și sunt însoțit și de colegul meu de la DigiTrade, Comerț. La ce aș fi vrut eu să mă refer este că, înainte de toate, aici e vorba de o deschidere legală, juridică, europeană, care nu poate fi considerată uh, ca, ca și neavând niciun fel de importanță, pentru că avem nevoie de reguli, avem nevoie de un sistem care să funcționeze și ceea ce vreau să spun este că achizițiile publice în domeniul internațional, pe scena internațională, mă refer la nivel chiar internațional, nu e vorba de analiza felului în care se interpenetrează aceste diferite piețe și să vedem dacă studiul coroborează sau nu anumite date, ci mai degrabă e vorba despre existența unor reguli în virtutea cărora întreprinderile noastre și uh, oamenii noștri de afaceri știu la ce să se aștepte, care este mediul de afaceri care îi așteaptă în alte țări. Și existența acestor reguli, unui cadru care poate fi clar prevăzut dinainte și pe care toată lumea îl cunoaște și care să fie valabil și în restul lumii, este deosebit de important pentru IMM-uri care nu au exact aceleași mijloace și uh, posibilități ca și întreprinderile mari pentru a se asigura că vor reuși să se descurce pe acele piețe. De aceea, nu trebuie să uităm faptul că achizițiile publice la nivel internațional reprezintă de asemenea și un instrument un instrument care să ne permită să promovăm deschiderea, transparența, să reducem pericolul favoritismului și a corupției. Deci, repet, cifrele pe care le avem noi în ceea ce privește interpenetrarea diferitelor piețe nu chiar confirmă ceea ce tocmai s-a spus. Și aș mai avea câteva observații, dar pe seama IMM-urilor. Studiul de impact s-a pus întrebarea de ce am ales acel prag de 5 milioane la articolul 6. Am ales pragul acesta Pentru că am vrut să, ne, să vedem care este situația contractelor mai puțin importante. Ce se întâmplă cu ele, cu un volum mai mic. Da, 5, ar fi putut să fie 5 milioane, ar fi putut să fie, știu eu, 5 milioane 200 de mii, mai mult, mai puțin. Nu știu dacă asta ar fi schimbat cu ceva situația, însă 5 milioane reprezintă uh, cam un procent important din numărul întreg de contracte și că reprezintă 60% din valoarea totală a contractelor. Așa că acest prag ar trebui să ne permită să vedem cum reacționează IMM-urile noastre. Și acum am să dau cuvântul colegului meu, Andreas, din partea Direcției Generale Comerț, care va face și el câteva comentarii. E adevărat că dezbaterea aceasta trebuie continuată și este evident că vom studia uh, rezultatele obținute în urma studiului de impact cu multă atenție, vom evalua toată această informație Pentru că este evident că munca depusă de o instituție europeană merită toată atenția noastră. Și cum colegul meu. Da, mulțumesc foarte mult, așa cum a spus colegul meu. E o, vorba de o muncă extraordinară, un studiu foarte bun care a fost astfel realizat și au fost uh, subliniate câteva aspecte importante. Iar în intervenția mea aș vrea să mă refer la o critică a documentului, pentru că dacă nu mă înșel, Multe dintre concluziile trase pe marginea acestui studiu de impact s-au referit la această concluzie. În raportul pe care l-a pregătit Comisia, noi am analizat gradul de deschidere, așa cum s-a spus, bazându-ne pe angajamentele făcute de parteneri la nivel de comer- comercial la nivel internațional. Și angajamentele permit ca aceste întreprinderi să aibă acces la piețe, dar accesul nu este garantat din punct de vedere juridic și nu se știe niciodată ce se poate întâmpla între timp. Și a fost cazul când de mai multe ori anumite piețe au fost închise așa ca un răspuns la anumite modificări de politici. Și cred că suntem cu toții de acord asupra acestui punct. Studiul de impact este cel mai extins pe care l-am realizat vreodată în acest domeniu. Ne-am referit la mu- foarte multe domenii, achiziții publice, acorduri de liber schimb și așa mai departe. Și care este principala critică care ni s-a adus? Faptul că am gre- calculat greșit gradul de deschidere, pentru că ne-am bazat pe nivelul de angajamente și ar fi trebuit să ne referim mai degrabă la penetrarea piețelor. Dar noi nu suntem singurii care să fi utilizat această abordare bazată pe deschidere. Și Parlamentul, în studiul său de impact, a analizat a, a, lucrurile din acest punct de vedere în ceea ce privește acordurile încheiate în cadrul OMC și s-au analizat în acel studiu de impact posibilitățile de acces pentru noi membri la astfel de acorduri. Și ni s-a părut un punct deosebit de interesant pentru discuțiile pe care le avem noi astăzi aici. Mai întâi, acest document se bazează pe angajamente, angajamente făcute pe uh, uh comparativ cu PIB-ul pentru a calcula numărul de oportunități și face o distinție între deschiderea pieței și uh, oportunități, gradul de deschidere a pieței și gradul de penetrare a pieței. Deci e destul de asemănătoare abordarea, nu a noastră și a dumneavoastră. Și e o abordare care este de multe ori adoptată de instituții internaționale bine cunoscute în momentul în care se dorește o evaluare, o evaluare a posibilităților. E bine, de multe ori obții niște date și încerci să realizezi o analiză. Dar e adevărat că e un domeniu dificil de analizat și e clar că există câteva puncte de vedere divergente în ceea ce privește aceste date. Apoi, un alt aspect care poate la prima lectură a scăpat, a fost scăpat din vedere. În studiul de impact făcut de către Parlament, dacă ne uităm la documentul OMC, ei s-au referit la un studiu care, de altfel, a fost făcut chiar de colegii noștri, de la Direcția Generală MACT, și dacă vrei să măsori accesul la piață, nu trebuie să te uiți dintr-o perspectivă transfrontalieră, ci mai degrabă trebuie să vezi și vânzările și locația acestor vânzări în teritoriu. Și dacă faci acest lucru și obții un nou context, atunci observ că există uh, date obținute la nivel direct și indirect și atunci ai un, o vedere de ansamblu despre participarea la piață. Și nu e surprinzător faptul că avem o, o schemă de investiții relativ deschisă, cu un grad de participare ridicat, mai ridicat decât dacă am fi avut doar o analiză transfrontalieră pentru a vedea ce întreprinderi au venit și s-au stabilit în UE și care este gradul de penetrare al pieței. Și, din nou, în acest studiu se spune că dacă vrei să realizezi un astfel de studiu, trebuie să ai diferite date pe care să le poți compara, atât la nivel intern și extern. Iar concluziile sunt următoarele, și anume că gradul de deschidere a unei piețe, cum ar fi, spre exemplu, în Rusia, chiar și în China, este mai mare decât uh, ce din UE. Și e, asta e, nu numai uh, contravine bunului simț, dar cred că în plus, mai mult decât atât, dacă e să ne uităm și la posibilitățile pe care le au întreprinderile europene de a opera prin filiale și prin uh, reprezentanțe, există un raport OCDE care spune foarte clar cum poți măsura gradul de deschidere. Regulatory Restrictiveness Index for 2012 The three countries that are mentioned cele trei țări pe care le-am menționat sunt cele care au datele care ne permit să facem comparații. Și aici, dacă vă uitați, vedeți mai întâi China și mai departe, mai la final, urmează Rusia în ceea ce privește tipul de restricții de acces la piață. Deci, evident că e foarte greu să obții acces la aceste piețe, mai ales pentru filialele anumitor întreprinderi. Și în funcție de cum te uiți la documente, poți obține un punct de vedere diferit. Apoi, un alt aspect. S-a spus poate că am supraestimat riscul de închidere a pieței. Din nou, v-aș ruga să vă uitați la documentul care atrage atenția asupra acestei uh, tendințe pe care au anumite state de a închide în mod repetat anumite piețe. Și e vorba de o închidere a acestor piețe, o adevărată schemă de închidere a acestor piețe, care este bine instaurată, funcționează foarte bine și nu cred că noi de la Comisie am fi supraestimat un astfel de risc, pentru că documentul OMC menționează acest lucru. Așa că poate mă voi opri aici, iar în ceea ce privește restul observațiilor, mai întâi vom analiza foarte atent acest document și vom încerca să vedem care ar putea fi criticile pe care le-am putea noi să ni le asumăm, ni le-am putea asuma noi Uh, evident că întotdeauna când o, uh, o, o optezi pentru o anumită abordare, te poți confrunta cu un risc de critică, este evident. Însă nouă ni s-a părut că această abordare pe care noi o adoptasem era una destul de răspândită și, uh, oricum, vom încerca să analizăm rezultatele. Președintele, mulțumesc. Mai dorește comisia să mai revină încă o dată la microfon? Daniel, mai dorești tu? Da, nu mai sunt așa multe de spus. Comisia deja a abordat multe subiecte, unele însă au rămas uh, neabordate. M-aș bucura dacă mm, Comisia va profita de zilele următoare ca să parcurgă documentele obținute de Serviciul Parlamentului. La următoarea reuniune putem să reluăm subiectul și asta fără a ajunge la întârzieri, să ne încadrăm perfect în timp. N-are rost acum să suprasolicităm comisia, dar e clar că există câteva subiecte importante de abordat. Elementul esențial este următorul. Servește acest instrument deschiderii celorlaltor piețe? E o chestiune care încă nu a fost clarificată. Mulțumesc, Daniel. Vom discuta la coordonator mâine. Mulțumim doamnei El pentru pentru prezentare. Următorul punct 11 este cu ușile închise în camera. Am fost reținut cu această dezbatere. 5 minute am primit în plus de la interpreți. Dar cu condiția să începem acum. Dacă nu, va trebui să continuăm în engleză sau amânăm până mâine eu aș vrea să continuăm, eu personal. Could I ask those people who are not involved to please cei care nu sunt implicați în această dezbatere sunt rugați să părăsească încăperea pentru ca noi să putem începe sesiunea cu ușile închise, vă rog.